So, dear colleagues, um, it's a pleasure for me to be here. Dragi colegi, este o plăcere pentru mine să fiu prezent aici. Sper că ați avut uh, vacanță plăcută. Și că ne putem relua munca după o odihnă bine meritată. Și sper că n-ați pățit ca mine, în timpul vacanței, am avut un mic accident de volei, de aceea mă veți vedea în această mică mașinuță, care merge destul de rapid, îmi place. În orice caz, e o plăcere să fiu aici, bun venit tuturor. Putem trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, baza fiscală comună și baza fiscală consolidată comună. Raportorii noștri sunt Poltang și Alain Lamassur. Um, în ambele cazuri avem de-a face cu examinarea proiecte, proiectului de raport. Am să încep prin a-i da cuvântul lui Paul Tang și apoi îi voi da cuvântul lui Alain. Paul, ai cuvântul. 10 minute au la dispoziție ambii raportori. Domnul Tang, da, pe ordinea de zi sunt două puncte separate, punctul 10 și punctul 11, însă împreună cu Alain Lamassur suntem convinși că cele două dosare sunt legate atât la nivel intelectual cât și la nivel politic și tocmai de aceea le tratăm ca fiind parte dintr-un pachet. Uh, și am încercat să sincronizăm cât se poate de mult procedura, astfel încât să uh, finalizăm uh, cele două dosare în același timp. O bază comună, fără consolidare, nu aduce avantajele pe care ni le dorim. Aceasta este premisa. Nu acceptăm uh, separarea și abordarea pe etape propusă de comisie. Parlamentul își dorește cei trei ce în același timp deci uh, baza fiscală consolidată. Uh, propunerea CCCTB nu este o peticire, este o adevărată reformă. Depășește cadrul OCDE, propune o trecere de la un sistem uh, la sursă la un sistem bazat pe destinație. Și este necesar acest lucru, deoarece sistemul actual uh, a devenit depășit din cauza globalizării și digitalizării. Când încerci să cauți sursa profiturilor, ă, localizarea acestora este din ce în ce mai complicată pentru că capitalul este cât se poate de mobil. Este greu să spui care este locul natural al unei, al unui drept de proprietate intelectuală, de exemplu. Uh, Tocmai de aceea, sistemul actual, actual este din uh, secolul 20, când aveam fabrici și uh, fum care ieșea pe coș, dar uh, și se știa clar uh, unde este făcut profitul. E bine, CCCTB propune uh, și promite exact această adaptare. Țara mea, uh, țările de jos, de exemplu, a devenit o țară de tranzit pentru fluxuri financiare e vorba de capital financiar, dividende, uh, dobânzi, dar și um, beneficii obținute de pe urma drepturilor de proprietate intelectuală, drepturi de autor și așa mai departe. Și asta arată uh, problema cu sistemul actual. În, iar um, propunerea 3CTB uh, propune o soluție, pentru că uh, Uh, se bazează pe principiul destinației. Și astfel se propune depășirea acestei uh, probleme. Și acest lucru este uh, ceva cât se poate de binevenit pentru a aduce sistemul de taxare în secolul 21. În același timp, însă, reiese și problema politică din acest dosar. Eu iau ca exemplu țara mea, dar există țări mai mici care uh, joacă acest joc al erodării bazei fiscale, joacă acest joc al încercării de a atrage fluxuri financiare către țara lor. De exemplu, Luxemburgul și țările de jos uh, împreună au investiții directe, investiții străine directe mai mari decât Statele Unite, Irlanda mai mult decât Germania și Franța. Dar toate acestea nu sunt, uh, sunt numai construcții. Iar la OCDE, um, în cadrul OCDE, această problemă nu este abordată. În schimb, la 3CTB, da. Asta este, deci, um, problema esențială, să trecem în secolul 21 uh, cu uh, fiscalitatea, iar 3 uh, CTB ar aduce și un punct de plecare comun. Pentru că capacitățile de planificare a plății taxelor sunt mult mai mari la marile companii decât la cele mici. Am văzut studii din mai multe țări care ne-au arătat că IMM-urile plătesc cu o treime mai mult taxe decât marile companii. Deci chiar uh, dacă nu vă conving celelalte argumente, este clar că nu este un sistem eficient. Nu se poate ca IMM-urile să fie puse într-un dezavantaj față de multinaționale. Deci, uh, împreună cu Alain Lamassur, facem apel la întregul Parlament să accepte această reformă. Acestea fiind spuse, există un element omis a fost adopt, abordat de OCDE, de fapt primul punct uh, de intervenție uh, la BEPS a fost uh, taxarea economiei digitale. A fost într-adevăr un punct prioritar? Nu. S-a amânat discuția și s-a pus într-un setar pentru încă 5 ani. În același timp, nu putem să mai stăm 5 ani Știm că Google, Facebook, Amazon sunt cât se poate de prezenți în economia europeană, cu toții le folosim serviciile și, în același timp, având în vedere că nu fac parte din sistemul fiscal actual, ei reușesc să evite să plătească uh, taxe. Atât Alan Lamassur cât și eu am uh, propus în am promovat ideea de a taxa platformele digitale. În, pe, în două etape am făcut asta. Întâi în raportul privind CCTB, am definit o prezență digitală, deci acest concept de prezență digitală, ceea ce înseamnă că o platformă digitală prezentă într-o țară trebuie să plătească uh, taxe și în țara respectivă. Deci dacă există Facebook în Germania, trebuie să plătească taxe și în Germania. E atât de simplu. Iar în uh, raportul privind 3 uh, CTB am prevăzut și o formulă pe baza datelor folosite. Cred că președinția estonă va prelua acest dosar cred că va exista și o propunere din partea Germaniei și Franța nu, și Franței. Nu putem aștepta 5 ani pentru a aborda uh, acest subiect. Trebuie să vedem cum putem include platformele uh, digitale în sistemul actual fiscal. Deci uh, este un element omis, dar trebuie compensat acest lucru și corectat. Și, bineînțeles, 3CTB este un sistem uh, modern de taxare. Este modern, uh, solid, dar este și mai simplu. Mă uit uh, la exemplul țării mele, cu timpul taxarea a devenit din ce în ce mai complicată. În fiecare an se mai adaugă o excepție, o regulă întotdeauna sistemul crește, niciodată nu este redus. Și uh, această propunere este o reformă, dar este și o simplificare. Când citești uh, propunerea, vezi că este una simplă. Și tocmai de aceea, în raport, uh, propun un uh, prag mai scăzut de 40 de milioane și apoi uh, propun eliminarea sa, pornindu-se de la un prag de 750 în propunerea inițială. Asta în așa fel încât nu numai marile companii să se bucure de simplificarea sistemului. Deci să scădem pragul și dacă este atât de bun sistemul cum credem, să eliminăm pragul pentru ca toate companiile se poate bucura de el. Mai ales uh, trebuie să ne gândim că micile companii au menirea să crească, să se extindă, să exporte și ele vor putea beneficia de pe urma acestui uh, prag. Un ultim uh, element. În situația, în momentul actual, ne confruntăm cu și cu o concurență fiscală în care anumite țări uh, urmăresc politici indiferent de situația altor uh, state membre și uh, tocmai de aceea prevăd în raport o rată de taxare minimă de 18%. Acestea sunt elementele principale ale discuției, domnule președinte. Sunt convins că vor mai exista și alte elemente pe care, cu care veți contribui. Aștept cu bucurie să le ascult um, Împreună cu Alain Lamassur uh, am fost și în alte țări, în Estonia, Luxemburg, Belgia, în fața altor parlamente, deci nu numai în fața Parlamentului European. Vom continua cu Haga, uh, Berlin, Sofia. Uh, este o propunere pe care suntem dornici să o promovăm. Știm în același timp că există îngrijorări și vrem să le luăm cât se poate de în serios. Tocmai de aceea facem un întreg turneu și um, ne bucură și că în această după-amiază uh, vom afla, um, vom primi sugestii noi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului. Iar acum dau cuvântul raportorului pentru 3 CTB, la Lamasur. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori să încep prin a confirma, cum a spus și Paul Tang, că cooperăm uh, ca și când am fi coraportori asupra aceluiași uh, raport. Există puncte unde avem diferende politice și, bineînțeles, le vom explica și uh, Comisia va putea să-și exprime înțelepciunea asupra lor. Însă, în, la nivel de principiu, suntem de acord cu, sprijinul, cu spiritul propunerii Comisiei, și suntem de acord să adăugăm două obiective politice pe lângă uh, cel al Comisiei. Comisia a propus cele două texte, a prezentat cele două texte ca uh, pe o completare a unei serii de inițiative luate și duse la bun sfârșit în ultimii doi ani pentru a evita planificarea agresivă a plății taxelor în Uniunea Europeană. Acesta a fost obiectivul principal. Noi adăugăm două obiective. Întâi, ca toate întreprinderile europene să beneficieze de pe urma unui sistem de taxare a profiturilor care să fie unic pentru piața unică, să fie un sistem clar, simplu, corect și care să fie adaptat la condițiile economiei moderne și care să uh, crească competitivitatea întreprinderilor europene. Și apoi, cum a spus și Paul Tang, uh, un alt obiectiv este să găsim o cale să taxăm economia digitală și întreprinderile care astăzi profită de faptul că nu au o filială permanentă sau un sediu permanent într-un stat membru uh, și reușesc să nu plătească niciun fel de taxă uh, pentru beneficiile făcute în afara, de exemplu, a Statelor Unite. Acest obiectiv de a taxa digitalul, în urmă cu 3-4 luni, părea destul de utopic. Însă, cu bucurie observam că uh, din ce în ce mai mulți actori internaționali se preocupă de acest subiect, uh, printre altele inclusiv președinția estonă. Când am fost la Tallinn, uh, înainte de vacanță, uh, am aflat că va fi pus pe ordinea de zi al acestei președinții acest subiect. De asemenea, președintele de, um, inclusiv președintele Franței a vorbit uh, despre faptul că la următorul Consiliu, Consiliu Ecofin se vor face propuneri uh, în sensul taxării economiei digitale. Bineînțeles, uh, cunoaștem și dificultățile politice existente. Cele două obiective, după cum a spus și Paul, sunt cât se poate de legate între ele toți uh, actorii economici, social cu care am discutat uh, sunt de acord uh, și anume să adoptăm prima directivă fără a doua ar complica lucrurile fără să aducă avantajele pe care ni le dorim de la această reformă. Noi suntem de aceeași părere și majoritatea propunerilor comune împreună cu Poltank merg în această direcție. În primul rând avem problema pragului, poziția de plecare a grupurilor socialist uh, și PP uh, a fost uh, diferită. Oare trebuie acest prag să fie mai ridicat la 750 de milioane sau mai scăzut la 40 de milioane de euro cifră de afaceri? Eu aș dori să lansez o altă idee. De ce să avem un prag? De ce? să avem un prag. Deci, fie această reformă aduce avantaje întreprinderilor și atunci de ce să privăm anumite întreprinderi, mai ales cele mici de ele, fie această reglementare este un uh, handicap în plus și de ce să le punem bețe în roate multinaționalelor noastre conform propunerii comisiei, micile întreprinderi pot întotdeauna să opteze pentru acest sistem, însă IMM-urile de multe ori uh, nu au expertiza necesară, iar uh, în același timp trebuie să ne gândim și la administrațiile fiscale. Ar fi mult mai ușor să existe un singur regim decât uh, mai multe. Și încă un subiect asupra cărora, în mod tradițional, avem poziții diferite, și anume uh, e vorba de baza de impozitare, dar uh, trebuie să ne gândim și la rată. Uh, există două concepții referitoare la rata minimă de taxare. Există concepția politică în care trebuie spus, trebuie plătit, întreprinderile trebuie să plătească cel puțin X% față de privați. Iar apoi există o viziune tehnică. Armonizarea are logică dacă există un minim de taxă care se plătește. Și ce înseamnă acest minim? Bun, se poate dezbate. Pentru că, bineînțeles, dacă o țară ar putea să Uh, impună 0,5 sau 1% taxă de impozitare, asta ar însemna, de fapt, uh, o uh, derogare fiscală. Care sunt propunerile de modificare pe care le fac la directiva, la propunerea de directivă CCCTB? Propun intrarea în vigoare simultană a celor două directive, așa cum a spus și Poltang, și în cazul în care nu ar exista un acord al celor 27 state membre, să se lanseze cât se poate de repede procedura de cooperare consolidată. Printre obiecțiile aduse de anumite parlamente naționale au fost uh, următoarele. Schimbarea bazei fiscale Uh, în anumite țări va duce la scăderea veniturilor din impozite, pe când în alte țări uh, va duce la creștere. Consecințele vor fi uh, semnificative și nimeni nu le poate evalua în momentul de față. Propun pentru a aborda această problemă crearea unui fond de compensare, care în primul an ar fi finanțat prin valoarea suplimentară obținută și veniturile suplimentare obținute de anumite state membre și care ar compensa pierderile de venit din celelalte state membre. Și propun ca Comisia să lucreze la o propunere uh, de funcționare a unui sistem uh, de acest gen. Sistem care, bineînțeles, ar fi unul provizoriu și s-ar uh, adapta la evoluția noi, noului uh, sistem. După cum spunea și Paul, dacă ne dorim ca taxarea beneficiilor să țină cont și de domeniul digital, în partea de consolidare trebuie ținut cont nu numai de cele trei criterii principale, așa numite de la, din Massachusetts, deci ale OCDE, ci trebuie ținut cont și de un al patrulea criteriu, și anume nivelul de uh, date colectat de numărul de utilizatori uh, și de platformele online. Propun o formulă matematică, o formulă Uh, o formulă martir pentru că poate fi distrusă de oricine din punct de vedere uh, tehnic sau politic, dar mi-aș dori, o, doresc să o introduc pentru a deschide dezbaterea. Uh, pentru că, uh, după cum spunea și Paul, nici Comisia, nici OCDE nu au abordat acest uh, subiect și dacă introducem asta în raport, vor fi obligați să participe la această dezbatere. De altfel, propun de asemenea ca Parlamentul European în fiecare an să efectueze o evaluare a regimului, ținând cont și de evaluările parlamentelor naționale și după 5 ani, după ce vor fi făcute evaluări evalua, după ce va fi făcută pe, evaluarea primei perioade de funcționare, uh, ar urma ca Comisia să vină cu o nouă propunere pentru a uh, aloca uh, beneficiile din baza fiscală, suplimentar obținute din baza fiscală comună, Uh, către bugetul Uniunii Europene. Este o propunere, bineînțeles, da? la comisiile Econ, buget, ne gândim la resursele proprii care ar putea alimenta fie bugetul Uniunii Europene, fie la capacități financiare proprii pentru zona euro, un impozit precum TVA-ul care are o bază armonizată deja de 40 de ani, ar putea să financeze uh, bugetul uh, și, bineînțeles, ar exista argumente logice pentru a analiza această posibilitate. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim. Mulțumim și lui Alan Lamasur. Începem cu raportorii din umbră, 8 minute pentru fiecare decât dacă nu se împarte timpul la mai mulți membri, cum este cazul ALDE. Începem cu vicepreședintele nostru, Marcus Ferber. Mulțumesc! Aș dori să încep prin a le mulțumi celor doi raportori pentru propunerile făcute. În numele grupului PPE, eu sunt raportor din umbră pentru raportul lui Paul Tang Cred că dacă dorim să discutăm despre acest subiect, trebuie să abordăm în mod intens și chestiunea evaluării de impact și efectului asupra veniturile asupra veniturilor uh, din uh, uh, impozite, pentru că altfel nu putem contribui la acceptarea uh, în statele membre. În evaluarea de impact din 2011 și dintr-o serie de discuții pe care le-am dus în ultimele săptămâni și luni cu administrații fiscale din statele membre, am avut mai degrabă senzația că consecințele asupra veniturilor fiscale vor fi masive până la 40% din impozitul pe întreprinderi s-ar, uh, ar putea fi afectat în anumite state membre. Și asta din două motive. În primul rând, din cauza uh, efectului de redistribuție ce vine cu această propunere, um, inclusiv prin acest fond de echivalare, de compensare și în același timp um, din, uh, din cauza Uh, derogărilor pentru cheltuieli, pentru uh, cercetare, uh, știință și inovație. Dacă ne uităm la domeniul de aplicare, a, dacă extindem domeniul de aplicare al propun, a propunerii comisiei, cum propune, uh, propune raportorul, să scă, deci scă, scădem pragul la 40 de milioane și apoi la zero, astfel încât să devină singurul sistem uh, european de taxare, uh, atunci consecințele vor crește și mai mult asupra veniturilor fiscale. La final, ar putea să se ajungă la o propunere de bază fiscală consolidată care nu va fi acceptată de statele membre dacă nu poate fi uh, făcută în așa fel încât să fie neutră din punct de vedere al veniturilor sau dacă, rămân, dacă nu rămâne suficient uh, timp pentru a adapta prin uh, adaptarea ratelor de taxare. Bineînțeles că pe termen lung are sens să se creeze un sistem uh, unic european pentru toate întreprinderile, pentru că nu se poate ca fiecare stat membru să aibă două sisteme de taxare a întreprinderilor uh, paralele, unul european și unul național administrarea un, unui număr dublu de sisteme ar fi mult prea dificilă. Am uh, dus mai multe discuții și cu comisia și sunt foarte recunoscător pentru asta uh, și nu au putut să-mi dea foarte multe informații despre consecințe, pentru că nu există cifre suficiente și date suficiente la nivel european și tocmai de aceea aș avea rețineri uh, de la, pentru, în ceea ce privește uh, extinderea domeniului de aplicare. Cred că ar trebui să ne gândim la o perioadă de tranziție. În ceea ce privește cheltuielile pentru uh, cercetare, aici vor exista uh, efecte asupra veniturilor și taxelor plătite de întreprinderi. În principiu, promovarea cercetării și dezvoltării este ceva foarte logic uh, pentru economie. Însă trebuie să ne întrebăm dacă această promovare uh, nu este oare insuficient țintită, dacă uh, se face suficient delimitarea între ce este cercetare și ce ar trebui să facă în mod obișnuit o întreprindere. Uh, în plus avem întreprinderi care nu fac profit, deci nu pot deduce uh, cercetarea din aceste profituri, dar ar trebui totuși uh, și fac investiții totuși în uh, cercetare. Deci um, ar trebui să uh, ținem cont și de asta. Propunerea uh, raportorului de a limita uh, posibilitatea um, derogării pentru cercetare merge în această direcție. obiectivul de a elimina dezavantajarea finanțării prin capital propriu, prin um, capital uh, străin. Este un obiectiv care merită urmărit, însă să creăm pentru asta un nou sistem uh, foarte complicat um, de deducere a cheltuielilor, care introduce inclusiv un element prociclic, Uh, cred că ar trebui să analizăm mai de aproape această situație. Mă gândesc la un alt sistem de a obține același uh, sistem și anume de a elimina dezavantajarea finanțării prin capital propriu și anume să limităm și posibilitatea de a deduce uh, din rata dobânzii și cred că și prin asta am putea crește rata de investiții din capital privat și asta uh, nu ar duce la o reducere a veniturilor din uh, impozitele pe profit. În ceea ce privește domeniul digital, un punct important menționat de ambii raportori, dimensiunea digitală și ideea de a avea un factor uh, de distribuție în cadrul procesului de consolidare. În ultimii ani am văzut că dreptul de Uh, taxare nu este adaptat uh, la era digitală, care nu mai uh, obține profituri din fabrici, ci printre altele și prin colectarea de date. Și tocmai de aceea este corect să încercăm să găsim un sistem pentru asta. Se vorbește despre un prag uh, de 5 milioane de euro, numărul contractelor digitale, numărul utilizatorilor uh, și um, datele uh, creat, um, obținute printr-o platformă. Mi se pare complicat însă să măsurăm anumite elemente, inclusiv volumul datelor unei platforme și cum uh, comisia ar trebui să se ocupe de asta prin acte delegate, nu știu dacă ne-am face un serviciu. Un ultim punct din partea mea, raportar, raportorul solicită comisiei să vină cu o propunere pentru o rată de taxare minimă la nivel european. Am fost și eu la taxe 1, taxe 2, PANA și înțeleg care ar fi mm, motivele pentru care se vine cu această propunere, dar nu cred că dacă vrem să avem de partea noastră statele membre, uh, că este cea mai bună idee să, să cerem să se impună o rată minimă de impozitare, pentru că statele membre sunt competente pentru chestii fiscale. Știu că, de exemplu, la TVA avem uh, anumite marje prevăzute uh, dar cred că aici trebuie să fim mai precauți. În orice caz, mulțumesc foarte mult uh, pentru multele idei care au fost supuse și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Huc Baie. Mulțumesc, Huc Baie. Mulțumesc, domnule președinte. O să Încep în calitate de raportor din umbră pe dosarul colegului Masor, după care o să citesc și intervenția colegei Pervon Perez, care își cere scuze că n-a putut fi astăzi prezent aici. Știți, dragi colegi, că administrația fiscală belgiană ne-a spus că 221 de miliarde de euro, de milioane de euro din Belgia au mers către paradisuri fiscale, adică practic jumătate din PIB-ul belgian. Și ce este și mai uluitor este că asta se apropie de suma care se regăsește în majoritatea conturilor de economii din Belgia. Companiile din Belgia, după cum știți, nu au relații comerciale cu insulele Cayman sau Monaco. Exemplul acesta ne arată deci că transferul de, argent, de bani are un singur obiectiv și anume să se eludeze impozitele. Și cred că e momentul, nu cred că trebuie să mai demonstrăm, că uh, sistemul fiscal în întregul său trebuie să fie revizuit pentru că vorbim despre niște sume astronomice pierdute anual de statele europene care ar putea fi folosite în proiecte pentru cetățeni sau proiecte de infrastructură, spitale, drumuri, școli și așa mai departe. Cred că o parte din veniturile acestui CCTB ar trebui să fie folosit ca resurse proprii pentru uh, Uniunea Europeană, programe de investiții, Orizont 2020. Evident, e momentul să schimbăm sistemul și încă foarte repede, pentru că acest dosar uh, se află în discuție în Comisie și în Parlament de ceva vreme. Cred că în 2011 a început uh, Europa să se ocupă de această bază fiscală consolidată comună companiilor. Obiectivul fiind dacă o companie multinațională poate să-și consolideze rezultatele într-o singură fișă fiscală. Comisia, încă o dată, a adus acest subiect în discuție și asta ne bucură și vreau să mulțumesc celor doi raportori Paul Tang și Alena Masur care s-au ocupat de rapoarte în mod foarte constructiv. Mă gândesc și la raportul privind CCTB, unde Paul a consolidat anumite părți ale textului, vorbind despre aplicarea acestei baze comune fiscale uh, activităților digitale ale companiilor, pentru că știm că economia se transformă în această direcție și există alte elemente ce trebuie menționate, zic eu, armonizarea regulilor fiscale europene, trebuie să existe o rată de impozitare minimă europeană ambițioasă și este important ca toate societățile să se supună, toate companiile să se, să se supună acestei reguli. Și în acest sens mă alătur colegului la măsură și anume, fie punem în aplicare un sistem valabil pentru toate companiile sau nu putem veni cu 750 de milioane de euro, care este o valoare destul de mare ca limită, ca prag. Trebuie să avem o piață unică mai echitabilă pentru companiile europene și trebuie să încercăm să reducem concurența fiscală între statele membre. Asta este un lucru cu care ne confruntăm în fiecare zi și nu face decât să dăuneze capacității companiilor și sistemelor financiare. Fie că suntem de dreapta sau de stânga, am înțeles cu toții că sistemul nu funcționează și sper că împreună vom regăsi, reuși să găsim o propunere concretă și cele două rapoarte pe care le discutăm acum uh, ne dau speranțe în acest sens. O să vă citesc acum intervenția colegei Pervanș Res, coordinatoare SND, care își cere scuze pentru absență. Salutăm activitatea celor doi raportori, care reprezintă o bună bază de pornire, spune doamna Berez. Există patru puncte pe care vreau să le subliniez. În primul rând, abordarea în două etape propusă de comisie. Înțelegem motivele care stau la baza acestei propuneri, însă nu trebuie să le susținem, pentru că trebuie să avem o abordare completă și o bază comună fără consolidare ar putea să submineze proiectul. În al doilea rând, avem provocările reprezentate, provocările fiscale reprezentate de economia digitală și cred că trebuie să luăm în considerare marea mobilitate a capitalului generat de aceste activități digitale. Apoi, există două mecanisme incluse în propunere de comisie pentru favorizarea investițiilor în inovații și încurajarea acestei forme de finanțări față de, de îndatorare. Dar sigur trebuie să aprofundăm lucrurile astfel încât să nu creăm noi probleme, pentru că până la urmă ideea este să rezolvăm problemele ce există. Apoi, rata minimă de impozitare, un prag sunt puncte pe care trebuie să progresăm și doamna Berez ă, înțelege care sunt pozițiile diferitelor ă, partide, dar crede că trebuie să găsim o soluție aici. Suntem cu toții aleși, trebuie să-i convingem pe cetățeni că o, o rată de impunere la 0 sau 12,5 nu va face decât să faciliteze fluxurile financiare către alte companii putem avea un beneficiu anual consolidat de 500 de milioane de euro cu o fiscalitate laxistă și asta nu va ajuta cele 27 de acum sisteme fiscale. Aceste lucruri trebuie discutate și aici în Consiliu și propunerea din 2011 n-a reușit în Consiliu pentru că nu s-a ajuns la un acord. Între timp, viața ne-a arătat uh, care sunt consecințele acestui eșec în negociere și statele membre trebuie să înțeleagă acum că s-a schimbat cadrul în care discutăm și că un nou eșec nu este de acceptat. Trebuie să există un tratament adecvat Doamna Berez salută eforturile și rezultatele obținute de cei doi raportori uh, și dorește să reușim să impulsionăm Consiliul să ajungă la un acord în acest sens. Uh, Sander Lund. Sander Lund, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi o să vorbesc în neerlandeză, dat fiind că este limba unei mici regiuni competitive și cu o propunere de genul acesta, regiunea noastră va avea de pierdut. Vorbim despre fiscalitate, vorbim despre o stabilire a unei rate de bază de impozitare. Evident, când vorbim despre astfel de lucruri, răul nu e departe companiile noastre primesc tratamente diferite în funcție de țara în care se află. Știm cum au stat lucrurile înainte. Am încercat să armonizăm fiscalitatea prin intermediul unui ghișeu de servicii, dar propunerea respectivă nu s-a bucurat de sprijin în Consiliu. Sigur că există și avantaje pentru o astfel de bază comună consolidată. Pentru anumite companii, lucrurile ar putea să se faciliteze. Statele membre însă sunt cele care trebuie să hotărască ce se face cu acești bani, cum vor fi repartizate fondurile obținute din impozite. Și mai există și reversul medaliei, și anume statele care trebuie să care au companii active în alte țări și care trebuie să primească totuși aceste fonduri. E nevoie de o cheie de repartiție aici. În cazul țărilor mici, țărilor competitive, exportatoare, ar putea să reprezinte această cheie de repartiție un dezavantaj în esență, pe asta se duce dezbaterea. Țări care sunt competitive, care implementează reforme, care își asumă răspunderea, ar trebui să fie uh, lăudate, premiate, nu sancționate. Și propunerea asta nu face decât să le sancționeze pentru că uh, li se retrage astfel o parte a veniturilor fiscale. Înțelegem care este dorința Comisiei, înțelegem care este blocajul în Consiliu, care a dus uh, uh, la această propunere în două etape. În primul rând realizarea bazei și apoi consolidarea. Da. Parlamentul este pentru acest sistem și aș vrea să subliniez o serie de aspecte care, zic eu, au rămas problematice. De exemplu, studiul de impact. Dacă îl ascultăm pe domnul Lamasur, Înțelegem, ne-a spus că nimeni nu poate evalua impactul, nici măcar comisia. Nimeni nu poate să evalueze care va fi impactul acestei propuneri să estimeze în acest sens. Și asta e destul de problematic. Există un studiu de impact al Comisiei pe cele două dosare, ceea ce e destul de ciudat, dat fiind că trebuie să fie un studiu unic. Și care e concluzia? Concluzia este că propunerea va avea efecte avantajoase asupra economiei reale. Dar cifrele pentru diferitele state membre nu există, nu sunt disponibile. Știm că impactul va fi unul semnificativ și mă refer la cele spuse de domnul Ferber la început, că efectele vor fi semnificative și vor ajunge la 30-33%. Un lucru pe care nu-l putem accepta. Nu putem ca pe un astfel de dosar să nu avem cifre concrete, precise pentru a putea discuta lucrurile în mod mai concret și pentru a veni cu o strategie mai concretă în, a, în forma de față, lucrurile sunt destul de nesigure. Deci, pe lângă studiul de impact, să ne gândim la micile state membre. Există multe companii, multe persoane și am văzut mari ă, studii făcute de companiile de consultanță, studii calitative, în care au fost analizate diferite companii pentru a vedea care va fi impactul asupra structurilor fiscale, toate arată rezultate negative pentru micile țări, care s-au bazat pe stimulente fiscale pentru a atrage companii multinaționale. Sunt de acord cu domnul Tan că e nevoie să vorbim despre investiții productive. Nu trebuie să avem doar construcții de structuri artificiale, ci și investiții concrete, pozitive. Aceste țări vor fi primele victime, mai ales atunci când este vorba dacă uh, avem o aplicare în două etape, CCTB și CCCTB. Se pierde un stimulent, se pierde avantaje. În această vară am fost în Malta pe durata vacanțelor și am fost acolo un sistem foarte interesant. 5% impozit. Uh, foarte scăzut Țările care sunt competitive și care vor să exporte trebuie să fie stimulate în acest sens. S-au menționat și țările de jos, s-au menționat și Irlanda aici. Cum se pot atrage noi companii cu sistemul acesta, CCTB și cheia de repartiție? Aici apare problema nu e prea diferită de lupta care s-a dus în 2011, care în momentul de față dă naștere la discrepanțe. Și anume, statele membre mici sunt cele care au de pierdut și, fără îndoială, colegii parlamentari din aceste state mici trebuie să fie foarte atenți și foarte precauți. Vreau să fac apel la ei și să încercăm să vedem uh, că un lucru care este prezentat ca fiind ceva facil și bun, trebuie să-l vedem în adevărata lumină. Trebuie să examinăm toate detaliile. Vorbim aici despre chestiunea în sine, nu despre tarife. Domnul Lamasur a vorbit despre chestiunea resurselor proprii, despre posibilitatea de a ne asigura că parte din aceste uh, venituri pot fi folosite pentru proiecte comunitare. Și aici mă apropiu de sfârșit. Dosarul acesta este simbolul unei discuții mai profunde referitoare la tipul de uniune pe care ni-l dorim. O uniune în care vrem armonizare și știm exact cine va, armoniza, cine va beneficia de pe urma armonizării, marile țări, economiile puternice, dar nu toți. Sau vrem o economie europeană care le permite tuturor să progreseze, tuturor statelor membre. În acest caz, trebuie să înțelegem că o posibilitate ar fi să ne asigurăm că statele membre au posibilitatea de a acționa în mod corect, în mod onest și să concureze între ele pentru a atrage companii pe baza fiscalității, competitivității și concurenței. În ceea ce mă privește, alegerea este una aproape sigură, o Concurența corectă mi se pare o valoare esențială a Uniunii Europene. Și Nu trebuie să evităm astfel de discuții, pentru că avem de-a face cu niște dosare foarte importante și vă stau la dispoziție uh, pentru continuarea discuțiilor. Thank you, Chair. Well, <clears throat> on CCTB. Domnul Iezec, în ceea ce privește CCTB. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor Tang pentru ce a făcut pe acest raport. Ne-a spus foarte clar că avem de-a face cu uh, una dintre elementele lipsă în arsenalul nostru care să ne ajute să combatem uh, eludarea fiscală. Dacă vrem să fim eficienți, este important ca această consolidare fiscală să fie un element esențial al inițiativei cu uh, dimensiunea uh, consolidării, prețul de transfer. E o problemă care ar putea să fie încheiată și în acest sens vreau să subliniez faptul că cei doi raportori au făcut legătura între cele dosare, aliniind data de implementare a celor două directive. Un alt element esențial este taxarea sectorului digital, impozitarea sectorului digital. Există propunerea de a capta dimensiunea digitală în definiția uh, structurilor permanente. Definiția trebuie să fie actualizată pentru a integra faptul că prezența fizică a unei companii într-o țară este poate necesară în sectorul digital. Pe de altă parte, nu sunt de acord cu ideea de a introduce rate minime de impozitare. nici pe fond și nici având în vedere rezistența altor state membre față de această inițiativă. Cred că asta e cea mai bună cale de a omorâ orice proiect avansând în această direcție. În ceea ce privește domeniul de aplicare. Având în vedere audierea din mai, mă întreb dacă e o idee bună să introducem un prag, să vedem cum ar funcționa lucrurile în practică statele membre ar avea două sisteme de impozitare diferite, unul pentru multinaționale și unul pentru IMM-uri. De asemenea, în ceea ce privește deducerea pentru costuri cu cercetarea și dezvoltarea, trebuie să ne asigurăm că multinaționalele nu vor folosi aceste stimulente doar în scopuri pur fiscale. Însă raportorul a schimbat limita de deducere a acestor cheltuieli de la 15 la 33%, mă întreb de ce s-a ales această cifră, și în ceea ce privește regula de limitare a dobânzilor, și aici s-au schimbat cifrele un pic de către Pol. Dacă ne-ar putea explica logica aceasta la baza acestei schimbări. Mulțumesc și aștept explicații suplimentare. Thank you very much, Matt Carthy. Mulțumesc. Îmi cer scuze, domnul McCarthy. Înainte, doamna Viernic. Mulțumesc. Ce ce se trebuie? Dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc domnului Lamasur pentru acest document echilibrat, care reprezintă un punct de plecare pentru cooperare extrem de bun. Salut faptul că se s-a acordat atenție avantajor pentru IMM-uri, fiindcă până la urmă IMM-urile vor avea cel mai mult de câștigat pe urma noului sistem. Nu uh, vor mai avea 28 de sisteme fiscale diferite, pentru că nu au uh, resursele necesare pentru a găsi strategia fiscală cea mai favorabilă. Noi dorim să le oferim un teren echitabil și uh, șanse egale precum cele pe care le au marile companii. Deci este o ocazie, deci, de a pune capăt unui sistem în care uh, IMM-urile plătesc mai multe taxe decât omologilor uh, de dimensiuni mai mari. Salut faptul că acum există posibilitatea de a alege noul sistem și eu le-aș recomanda să îl aleagă. Și pentru corporații, CCCTB va prezenta multe avantaje. Într-adevăr, va dura ceva timp până când toată lumea se va adapta la noul sistem, dar sunt convinsă că odată ce se va adapta toată lumea, se vor uh, face mari economii în ceea ce privește costurile administrative. Avem în final o propunere fiscală care dorește stimularea investițiilor și cercetării și dezvoltării. Iată de ce salut uh, acest lucru și uh, reducerile privind și reducerile cele două reduceri din document. Dar vreau să vă spun următoarele lucruri. Sunt de acord că trebuie să evităm uh, efectele negative asupra veniturilor fiscale din statele membre. Iată de ce domnul raportor propune un fond de despăgubire. Îmi place ideea, dar aș vrea să aflu mai multe detalii, să știu cum va funcționa în practică acest lucru. Aștept cu nerăbdare și orice fel de alte idei și propuneri în acest sens. Ar trebui să fim foarte atenți în ceea ce privește schimbările aduse propune formulei propuse. Trebuie să ținem cont de noile industrii, într-adevăr. Dar, după părerea mea, ar trebui să facem schimbări numai pe baza unor uh, dovezi puternice, date uh, clare și uh, împreună cu Comisia. Trebuie să oferim soluții la probleme fără să creăm portițe de scăpare. Și trebuie spus că ambele sisteme ar trebui să intre în vigoare în același timp pentru ca sistemul să poată funcționa cum trebuie și pentru a-și atinge obiectivele. În final, vreau să vă spun că CCCTB ține uh, de concurență și competitivitate. Trebuie să existe în continuare concurență între statele membre, bineînțeles, dar acesta trebuie să concureze uh, pe baza infrastructurii și ratelor impozitare, ceea ce va spori concurența pe piața internă și competitivitatea întregii Uniuni Europene. Vă mulțumesc! Thank you. And now uh, Matt Carthy. Domnul Matt Carthy. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorilor uh, privind uh, aceste documente, despre care o să vă vorbesc împreună și o să vă um, prezint părerea mea și um, părerile unor colegi de la GUE. Este vorba despre formula de distribuție. Și vreau să vă spun în primul rând că eu am susținut întotdeauna suveranitatea fiscală a parlamentelor naționale și am fost întotdeauna pentru justiția fiscală și transparența fiscală maximă. Eu nu sunt de acord cu transferul uh, competențelor decizionare fiscale uh, de la guvernele ales, alese democratic uh, către Comisia Europeană și dar uh, sunt de acord cu cooperarea între statele membre și cu reguli europene pentru combaterea fraudei și evitării uh, plății impozitelor în Uniunea Europeană. Deci, uh, nu sunt de acord cu amendamentele care uh, dă mai multe competențe Comisiei pentru stabilirea ratelor uh, de impozitare. Statelor membre li se cere să renunțe la și mai multe competențe în favoarea Comisiei, promițându-li se că uh, li se va, se va pune capăt uh, marilor corporații care transferă venituri. Dar poate că nu vom obține acest lucru pentru că uh, pentru ca acest sistem unitar să funcționeze, trebuie să fie într-adevăr global. Iar aplicarea CCCTB la nivel european aduce riscul ca pierderile din restul lumii să fie blocate la nivel european și să fie exploatate de unele state membre. Iar uh, uh, poate că venitul și profitul nu va mai fi transferat în Uniunea Europeană, ci va ieși în afara Uniunii Europene. Asta este vorba doar despre grupuri de afiliați și de um, în Uniunea Europeană, dar uh, prin uh, diverse sisteme se poate ca aceste, ca aceste venituri să iasă în afara Uniunii Europene. Trebuie să se schimbe, deci, dispozițiile. Iar în ceea ce privește companiile străine și controlul asupra acestora, prin care se trece ca, pe care, să zicem, să li se ceară ca proprietarul să fie cetățean european, domnul raportor, în raportul privind CCTV, a, a atins acest subiect, dar ar trebui să fie valabil pentru toate entitățile. În ceea ce privește sistemul de contabilitate internațională, acesta are unele avantaje. Este important ca baza impozitabilă să eh, ia în calcul eh, contribuabilii într-un grup, altfel acestea vor eh, înlocui pur și simplu liniile de, de contabilitate actuale Luna viitoare vom publica un studiu privind impactul CCCTB asupra veniturilor fiscale ale statelor membre. Nu este gata acest document, dar uh, vreau să vă spun că una dintre principalele constatări se referă la consolidarea pierderilor și care arată că uh, consolidarea pierderilor uh, va, uh, se va spori dacă nu uh, se trece la o taxare unitară și distribuirea taxelor. Iar uh, dacă acest lucru se introduce ca un pas uh, separat, uh, efectele vor fi negative, iar efectele pozitive nu vor fi decât foarte mici. În ceea ce privește sistemul canadian, de pildă, este poate un exemplu bun de examinat, fiindcă putem vorbi astfel despre problemele uh, pe care le putem anticipa, cum ar fi de, de evaluare a activelor și cum activele tangibile pot deveni active în contabilitate, iar iar în cele din urmă în ceea ce privește datele folosite pentru calculul CCCTB, mai multe studii au arătat că datele sunt insuficiente uh, pentru că nivelul de transfer de venituri către SUA a fost, nu a fost analizat cum trebuie. Trebuie să se folosească, deci, uh, baze de date mult mai bune prin introducerea unui standard OCDE pentru raportarea de pe de pe țară, iar uh, altfel aceste analize nu își au rostul. Noi vom înainta câteva amendamente în acest sens, bineînțeles, și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu raportorii pentru a ajunge la un acord. Mulțumesc! consent the written intervention of Eva. Uh, intervenția scrisă a doamnei Eva Jolie. Dacă vreți, pot să o citesc eu. Da, bun. Marco Valden. Grazie, președinte. Apprezzo molto... Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult eforturile făcute de cei doi raportori pentru că este în concordanță cu ce am făcut de-a lungul anilor împreună cu Comisia Tax, Panama Papers, o să se concretizeze lucrurile atunci când o să se voteze dispozițiile legislative. Acolo e important totuși să avem cifrele, pentru că pe genul acesta de propuneri se ajunge la poziții convergente, după care se întâmplă ceva ce nu e ușor de explicat publicului, cum s-a întâmplat și înainte de vară cu privire la uh, raportul acela pe fiecare țară propunerea Parlamentului care până la urmă a căzut. În ceea ce privește textul, în mare parte suntem de acord, chiar dacă față de textul Comisiei, ca și raportorii, nici noi nu sprijinim abordarea referitoare la cele două etape abordarea în două etape, pentru că credem că este important să există o bază impozabilă comună, dar și consolidată în același timp. Deci e important să impunem o direcție dacă vrem să avem o propunere directă și trebuie să încercăm să facem cât mai multe presiuni posibile la nivelul Consiliului, astfel încât statele care pot au ezitări să se alăture celorlalți și să renunțe la rezervele lor. În ceea ce privește raportul lui Paul, Cred că reducerea pragului este o propunere întemeiată pentru că 750 de milioane reprezintă un prag excesiv. Suntem de acord cu propunerea sa, sigur că putem discuta detalii referitoare la cifra respectivă, dar cred că e logic să reducem pragul. Suntem de asemenea de acord cu impunerea unei cote minime, astfel încât să nu există apoi din partea statelor membre o întrecere către reducere. Trebuie să vedem care este procentul corect de reducere a acestei cote, pentru că în text nu se definește prea clar. În ceea ce privește comentariile concrete, superdeducerile permise pentru cheltuielile cu cercetare și dezvoltare, acest un nou sistem de stimulente fiscale care înlocuiește acel patent box. Din punctul nostru de vedere, ar fi fost mai bine să nu existe uh, un sistem de stimulente de genul acestui patent box. Deci aici o să avem o poziție mai critică. Și în ceea ce privește propunerea ambilor raportori de a folosi o parte a acestei uh, taxe consolidate pentru bugetul european, e important ca acest lucru să reducă la rândul său contribuțiile naționale în măsură egală. Și atunci va fi mai ușor să fie acceptat de către statele membre această propunere. Astea ar fi principalele observații din partea noastră și sigur o să intrăm pe fond atunci când ne întâlnim pentru a discuta ulterior dosarele. Mulțumesc! Mulțumesc! Barbara Capel. Uh, Sau a cineva ia cuvântul în numele ei. Doamna Capel nu este aici, îmi cer scuze în numele ei, dar aș putea oare să vă rog, domnule președinte, să iau cuvântul câteva minute în locul ei? Da, da, sigur. În primul rând uh, vreau să-i să felicit, să felicit pe raportori pentru aceste documente foarte bune pe marginea unui subiect complicat unde statele membre și uh, Comisia Europeană se, se luptă cu aceste subiecte de ani de zile, mai ales după scandalul LuxLeaks. Uh, miza este foarte mare, mai ales în Franța. Este vorba despre zeci de miliarde de euro care se pierde ani de zile uh, la nivelul veniturilor fiscale, lucru inacceptabil, bineînțeles. Domnului Lamasur, uh, aș vrea să-i spun lucruri și să adresez o întrebare. În primul rând, uh, cred că um, ați răspuns îngrijorării noastre în ceea ce privește egalitatea în fața impozitelor prin propunerea de a desfința pragul, am răspunde acestei, am soluționat această problemă de dublu regim fiscal în aceeași țară, lucrurile deci merg în direcția cea bună. Apoi, vreau să vă adresez o întrebare în ceea ce privește, dat fiindcă noi avem uh, nișa, în această nișă fiscală, uh, creditul fiscal pentru cercetare și în contextul uh, luptei împotriva plan planificării fiscale agresive, nu credeți că s-ar pune sub semnul întrebării uh, legislația privind uh, eligibilitatea cheltuielor legate de cercetare și dezvoltare? Iată ce vreau să vă întreb. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Trecem acum la intervențiile spontane. Domnul Hareghia Tonda, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că este vorba, într-adevăr, despre o inițiativă foarte importantă și activitatea celor doi uh, raportori este extrem de importantă. Sau uh, există cumva obiecții de fond la această inițiativă? s-au manifestat uh, unii colegi împotrivă și este vorba despre competența fiscală, adică unele regiuni europene, state europene, să zicem, au nevoie de a se juca cu fiscalitatea pentru a fi competitive. S-a vorbit despre suveranitate fiscală. Eu unul cred că cei care apără suveranitatea fiscală sau uh, Uh, competențele fiscale a statelor membre uită că noi suntem aici într-o piață unică și că nu e vorba doar de a face multinaționalele să plătească. E vorba de faptul că nu ar trebui să plătească într-o țară, dar nu în alta. Trebuie să evităm uh, acest uh, transfer artificial de profituri și tot felul de probleme fiscale, de prejudicii grave aduse statelor, trebuie să se ia măsuri. Iar uh, asta este, după părerea mea, motivul pentru care Parlamentul European, în acest raport, care prin care uh, noi nu suntem colegiuitori, ne dăm numai, uh, numai părerea Consiliului, deci părerea noastră trebuie să meargă în direcția consolidării directivei, nu să slăbească măsurile pe care le-a propus Consiliului Comisia. Să nu uităm că Consiliul uh, va avea nevoie de un, unanimitate și uh, nu mai va, să zicem, ține cont de părerea parlamentară. De ce părerea noastră, avizul nostru trebuie să fie unul foarte clar unul tranșant. Iată de ce vreau să vă spun că eu sunt foarte mulțumit, fiindcă multe dintre amendamentele pe care cei doi raportori le-au uh, prezentat sunt extrem de importante. Este vorba despre reducerea pragului la 40 de milioane propus de Paul, de propunerea lui Lamasur ca uh, filmele digitale, economia digitală, comerțul electronic să fie incluse în uh, aceste directive și ideea de a uh, transforma o anumită parte a băzii impozitabile în noi resurse proprii pentru bugetul Uniunii Europene. Deci vreau să vă spun, uh, și acum închei, domnule președinte, vreau să vă vorbesc despre două îngrijorări importante. În primul rând, uh, despre ce Eu eh, pierd. Cred că Comisia a făcut o evaluare când a vorbit despre 2 miliarde de euro în ceea ce privește această situație, pentru că Comisia pentru că toate mecanismele care există în toate cele 28 de state membre pentru colectarea impozitelor au generat o un nivel de generalizare așa de mare încât impactul va fi foarte mare la nivelul corectării impozitelor. De aceea sunt de acord cu domnul Lamasur de a crea un fond temporar de compensații pentru statele care vor pierde din venituri. Și apoi un ultim aspect în ceea ce privește sistemul de consolidare. Domnul Lamasur, o să fac și eu un amendament în acest sens. Poate că n-ați luat în considerare sau n-ați avut în vedere importanța conflictelor legate de plata impozitelor care există între statele membre. Asta va permite companiilor să aleagă jurisdicției uh, care îi adresează aceste conflicte spre soluționare. Există probleme legate de încrederea între state și cred că în anumite uh, amendamente, trebuie să introducem o bază mai obiectivă de desemnare a statului responsabil pentru soluționarea litigiilor în cazul în care se ajunge la litigii între state, atunci când avem consolidarea fiscală. Și în plus, domnule președinte, vreau doar să vă spun că, după părerea mea, este necesar ca Parlamentul European să se pronunțe într-un singur glas și ferm într-o dezbatere care este urgentă și de neevitat, zic eu, dacă vrem să avem uh, egalitate, echitate fiscală. Mulțumesc, Bernd Luca, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în germană. o reformă atât de profundă cum este ea prevăzută în aceste două rapoarte, întotdeauna va trebui să țină cont de multe argumente pro cât și contra. Și s-au spus uh, multe lucruri despre asta în dezbaterea de până acum. Și la ECR uh, părerile sunt împărțite. Eu țin uh, de cei de la ECR care văd cu ochi buni uh, această propunere. Uh, deci nu sunt neapărat de acord cu colegul Sander Lunes, cu toate că sprijin uh, și sunt de acord cu multe din criticele pe care le-a adus. CCTB și CCCTB, într-adevăr, își au locul împreună, dar cred că ar trebui să fie Um, efectuate unul după celălalt. Ne oferă șanse de a o rezolva probleme prezente în Uniunea Europeană. Prima problemă este că baza fiscală nu este întotdeauna acolo unde are loc și activitatea economică. Unele state ale, Unite, state ale Uniunii Europene în mod intenționat încearcă să atragă venituri care de fapt ar trebui impozitate într-o altă țară. O altă problemă este că multe întreprinderi uh, acționează transfrontalier și au posibilitatea de a exploata diferențele între sistemele uh, fiscale pentru a-și uh, limita taxele plătite, mai mult decât ar fi legitim dacă rezolvăm a doua problemă și reușim asta, reușim să facem asta prin uh, propuneri, vom avea venituri ridicate uh, din impozite, iar aceste venituri ar trebui folosite cel puțin parțial uh, pentru a compensa uh, statele membre mai mici care ar fi afectate și ar suferi pierderi de pe urma reformei. Însă, dacă lucrurile uh, nu sunt uh, corecte și juste acum, lucrurile nu vor rămâne la fel. Deci vor exista țări care vor trebui să se adapteze pur și simplu la noua situație. Uh, după cum spuneam, uh, mari oportunități există și se pot rezolva și multe probleme sistema, sistemice. Însă, dacă propunerea este legată cu elemente ce nu țin de fapt de acest uh, subiect, cum ar fi de, de exemplu uh, introducerea unei rate minime de impozitare, uh, pentru mine și cred că mulți din ECR se depășește o limită care ne-ar permite să sprijinim această propunere. O rată minimă de impozitare este ceva ce nu ține sub nicio formă de această propunere deoarece dacă definim baza fiscală în ceea ce privește CCCTB, CCTB um, ca taxare acolo unde au loc activită, mm, activitățile, atunci uh, statul membru respectiv poate decide cu cât taxează această bază. Deci, o rată uh, Uh, minimă de impozitare pentru mine personal ar fi inacceptabilă și m-ar forța să votez împotriva propunerii. De asemenea, ideea ideea de a folosi CCCTB pentru a obține fonduri proprii pentru Uniunea Europeană. Și din punctul meu de vedere este ceva ce ține de o altă dezbatere. Din nou, dacă ne dorim o reformă care să aducă beneficii în ceea ce privește baza de impunere, nu ar trebui să uh, încercăm să strecurăm alte conținuturi în, uh, acest, uh, în această propunere care să minimizeze beneficiile pe care le-ar obține această reformă. Acestea sunt două linii roșii, puncte foarte importante pentru mine, uh, pentru o bază comună de uh, impozitare. Iar la final, aș dori să închei spunând că mi se ar părea mult mai inteligent uh, să separăm cele două propuneri, așa cum propune și comisia, și comisia, și să începem cu baza fiscală comună, iar apoi uh, consolidarea să aibă loc mai târziu pentru că uh, până și simpla definire a uh, profiturilor uh, și a beneficiilor ne va permite să facem progrese. Bineînțeles că trebuie să știm ce consecințe vor exista în momentul în care vom găsi o definiție comună a veniturilor ce trebuie să fie impozitate, vom reuși. Și cred că creștem uh, reticența uh, părților interesate dacă insistăm ca CCTB și CCCTB să fie tratate împreună. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Sven, văd că este în sală. Poți să citești poziția grupului tău a Evei Jolie? Îți dau cuvântul. Indeed, uh, this was faster than expected, Chair. Nu m-am uh, așteptat să fiți uh, atât de rapizi. Eva Jolie, raportorul nostru din umbră, este absentă. Deci uh, o să vă citesc pur și simplu discursul ei. Salutăm relansarea CCCTB și faptul că Comisia prezintă aspectul de consolidare în același timp Uh, ca CCCTB. Salutăm uh, rapoartele celor doi colegi și intenția foarte clară de a se ocupa de ambele propuneri în paralel. Amendamentele sunt pozitive, după părerea noastră, pentru că nu era clar în propunerea comisiei dacă cele două dosare vor fi negociate în Mm, împreună sau în două etape diferite. Ne bucurăm că raportorii au păstrat elementele cheie ale propunerii comisiei și anume că acest sistem va fi obligatoriu pentru companiile mari, lucru pe care l-a cerut deja Parlamentul European încă din 2012. Trebuie ca companiile mari să respecte acest sistem dacă vrem să funcționeze. O abordare pe bază de voluntariat ar îngreuna lucrurile și uh, ar fi uh, la fel ca cum ar crea și 28 sau 29 de sisteme fiscale. Uh, dacă acestea nu ar fi înlocuite de un sistem comun. Aceste documente sunt și mai ambițioase pentru că îmi doresc ca acest nou sistem să fie obligatoriu pentru toate companiile. Așteptăm cu nerăbdare, nerăbdare dezbatere și argumentele de ambele părți. Sprijinim ideile raportorilor prin care o parte a veniturilor fiscale obținute pe urma CCCTB-ului să fie folosite ca resurse proprii ale Uniunii Europene, la bugetul european. În conformitate cu uh, sugestiile grupului la nivel înalt privind resursele proprii. Dar această nouă propunere totuși trebuie să fie mai amănunțită. Modul în care ar putea să-și aducă contribuția la resursele proprii ar trebui să fie mm, nuanțat. Uh, pentru noi, pentru verzi, este foarte important să existe o definiție armonizată și obligatorie a, stabilirii permanente. Iată de ce ne bucură că se cer definiții clare și obligatorii în ceea ce privește criteriile ce trebuie întrunite pentru ca o companie multinațională să dovedească că este stabilită într-o anumită țară, care se vor aplica pentru dematerializarea activităților digitale. O astfel de definiție obligatorie ar uh, elimina situații cum ar fi cea recentă din Franța, în care o hotărâre judecătorească a spus că Google nu are sediu permanent în Franța, iată de ce nu trebuie să plătească impozite guvernului francez. Suntem de acord cu uh, 2020 ca data de intrare în vigoare. Uh, Acum, în ceea ce privește uh, comentarii privind raportul lui Poltan, suntem de acord cu o definiție armonizată privind uh, secretul jurisdicției fiscale. Trebuie să analizăm amănunțit criteriile, mai ales de la amendamentul 21. Ne trebuie să ne asigurăm că această formulare nu dezavantajează țările în curs de dezvoltare care nu au încă capacitatea de a face schimb de informații fiscale în mod automat. Noi, verzii, suntem de părere că CCCTV ar trebui să meargă mână în mână cu uh, um, rata de impozitare minimă eficientă în Europa și uh, salutăm uh, faptul că raportul SCD merge în această direcție și se cere comisiei, cere comisiei ca până la 1 ianuarie 2019 să întocmească o, pro, o propunere legislativă în acest sens, în care uh, rata minimă să fie de 80% în fiecare stat membru. Chiar dacă această um, rată de impozitare, bineînțeles, ar trebui să facă obiectul unor discuții, direcția în care se îndreaptă lucrurile este una bună. Iar introducerea unei baze fiscale comune ar trebui să fie doar primul pas în ceea ce privește eliminarea dumpingului fiscal și uh, evitării plății impozitelor în Europa. CCCTB trebuie să meargă mână în mână cu o taxă minimă pe venitul corporațiilor pentru a pune capăt concurenței agresive în ceea ce privește ratele de impozitare. Și acum, în ceea ce raportul la masuri. Uh, Salutăm faptul că raportorul, uh, lumăță faptul că, că raportorul dorește să existe o evaluare din partea regimului CCTB din partea Parlamentului European anual. Suntem de acord că Parlamentul trebuie să fie informat pe deplin în ceea ce privește punerea aplicare și funcționarea acestui sistem. Totuși ne punem întrebarea de ce să nu facă această evaluare Comisia și apoi să o uh, transmită pe deplin Parlamentului European. Apoi avem îndoire în ceea ce privește ideea de a crea uh, un fond de despăgubire temporar pentru a despăgubi, pentru, uh, pentru a oferi despăgubiri în ceea ce privește uh, pierde suferite de unele state membre. Suntem de acord că poate uh, unele state membre mai reticente ar putea convinse de acest argument, totuși de părere că crearea acestui fond nu este o soluție bună. Chiar și eliminarea acestui fond mai târziu s-ar putea dovedi dificilă. Dar în cele din urmă constatăm că dacă reforma va eșua, raportorii uh, recomandă adoptarea prin cooperare sporită. S-ar putea să fie singura modalitate de a trece prin Consiliu, dar după părerea noastră se mai, mai există și o altă soluție. Noi am propus ca Comisia să prezinte o problemă legislativă pe baza articolului 116 a tratatului. E vorba de distorsionarea concurenței pe piața internă Astfel uh, s-ar putea adopta acest document prin majoritate calificată și nu unanimitate, ceea ce ar fi mult mai, o soluție mult mai bună, fiindcă se evită ca situația în care cei care nu cooperează la nivel european ar putea să, uh, să, uh, să-și sporească veniturile fiscale prin această listă de cooperare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum are are cuvântul șeful um, Direcției pentru Cooperare Fiscală din Comisie. Mulțumesc. Salutăm um, observațiile pozitive din partea raportorilor și raportorilor din umbră pentru aceste avize. E clar că um, atmosfera este una pozitivă, chiar dacă, bineînțeles, există unele observații uh, Uh, critici privind anumite aspecte, vreau să fac câteva comentarii, dacă îmi permiteți. În primul rând, este vorba despre digitalizarea economiei și, uh, și impozitarea serviciilor digitale și a produselor digitale. Această chestiune a fost ridicată de mai multe ori în cadrul discuțiilor și așteptăm cu nerăbdare uh, Uh, discuția de la Ecofinul uh, de pe 15 septembrie, propunerea președinției eston, estone, este clar că e nevoie de o analiză mai aprofundată în ceea ce privește eficiența acestui sector și în ceea ce privește soluțiile posibile. Este clar că îmbunătățirea propunerii privind baza comună și CCCTB uh, răspunde mai parțial la acestei probleme, fiindcă o mare parte a acestei chestiuni ține de faptul că e nevoie despre o abordare coordonată mondială, nu numai la nivelul Uniunii Europene, ci care să includă și țările terțe pentru a se asigura o taxare corectă a acestor tranzacții. Bineînțeles că nu dorim totuși să pedepsim uh, printr-o dublă impozitare companiile noastre sau companiile care desfășoară activitatea în Uniunea Europeană. În ceea ce privește rata de impozitare minimă, sigur înțelegem același lucru, dar statele membre, parlamentele naționale, sunt foarte îngrijorate în ceea ce privește subsidiaritatea și E dificil să avem uh, măsuri prea ample care, din punctul de vedere al uh, statelor membre, ar încălca competențele economice, chiar dacă, bineînțeles, acestea aduc cu sine avantaje fiscale. Salutăm părerea exprimată în ceea ce vește uh, pragul. E clar că pragul de 750 de milioane propus de comise trebuie să fie analizat uh, mai mult de către raportori. Dar în egală măsură este limpede faptul că statele membre își vor spune și ele cuvântul în ceea ce privește uh, cât de departe vor să meargă în acest sens. În ceea ce privește datele insuficiente și modul în care se analizează venitul la buget și fondul de, compens- de despăgubire, dacă îmi permiteți, aș vrea să dau cuvântul colegului meu de la de la uh, uh, secțiunea economică, colega mea. Mulțumesc, sunt uh, Anisa Coniecica de la DG Taxud. Vreau să ofer uh, o lămurire, fiindcă am mai discutat acest lucru cu Comisia. Odată cu această propunere a înaintat și o evaluare a impactului cuprinzătoare, a publicat uh, într-un mod uh, transparent și deschis toate datele și informațiile pe care și-a bazat sistemul de stabilire de modeluri și, de, și studiile sale. Este vorba despre un model european, nu individual. Mă bucur că s-a vorbit foarte mult de rezultatele pozitive, despre creștere și investiții, investiții și, și de și impactul asupra veniturilor fiscale se ajută să fie neutru, vreau să vă să clarific următorul lucru. Nu putem să avem un sistem de stabilire de modele la nivelul statelor membre, pentru că nu avem datele suficiente. Este vorba aici de administrațiile fiscale naționale. Bineînțeles, dacă aveți informații tehnice, suntem gata să discutăm și mai amănunțit pe marginea acestora. Mulțumesc foarte mult! Dau cuvântul din nou raportorilor, două minute fiecare. Păi Alo? Schimbăm uh, ordinea acum. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit, raportorilor din umbră și nu numai. Constat că, bineînțeles, există păreri diferite în funcție de grupuri, uneori chiar uh, opuse, dar abordarea generală susține ideea de a lega cele două directive, cu excepția uh, lui Bernd uh, Luke. Constat de asemenea că ideea de a profita de această oportunitate pentru a taxa economia digitală se bucură de un sprijin larg. Bineînțeles, formula propusă pentru a ține cont de activitatea digitală în consolidare va duce la o serie de amendamente, cu siguranță. Insist asupra faptului că în ciuda anumitor temeri exprimate, nu există în principiu motive pentru care sistemul pe care îl propunem să dezavantajeze anumite țări față de altele, mai exact cele mici față de altele. În primul rând, eu propun un fond de compensare. Doamna Jolie este împotrivă, dar ceilalți s-au exprimat mai degrabă pentru. Iar apoi, pe termen uh, lung, în, în ideea pe care o prevăd eu, dar bun, este o chestiune de politică, micile țări care doresc să taxeze profituri pentru a atrage activitatea economică, o vor putea face prin rata de taxare, dar ce nu vor mai putea face va fi să atragă materie fiscală care nu corespunde unei activități economice reale. LuxLeaks ne-a arătat că asta se întâmpla și doream, asta ne dorim, să punem capăt acestei, acestui tip de situație. Bineînțeles, trebuie să fim atenți la situația uh, întreprinderilor mici și mijlocii, ideea de a avea un sistem unic pentru toate întreprinderile pe termen lung printr-un sistem de phasing in mi se pare una importantă. Va trebui să mai discutăm despre asta. Rețin și ideea foarte interesantă conform căreia trebuie să ținem cont și de chestiunile juridice uh, și de jurisdicție um, în așa fel încât să ne asigurăm că nu există 27 de interpretări diferite ale aceluiași drept. Pentru același drept trebuie să avem aceleași interpretări și uh, trebuie să facem o referire directă la Curtea de Justiție. Iar apoi, uh, față de cele spuse domnul Mono, și anume ce s-ar întâmpla cu sistemul uh, francez special, uh, în calitate de francez, pot să îi dau asigurări că sistemul francez nu ține de baza de impozitare, ci de uh, altceva care nu intervine în acest text. În calitate de european, um, Uh, nu mi s-ar părea corect ca prin uh, deduceri să se deturneze spiritul directivei. Bun, pe de altă parte, dacă sistemul francez este cel mai bun, el ar putea fi uh, introdus în întreaga Uniunea Europeană. Important este să nu ducă la inegalități. Mulțumesc, Paul Tang. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Salut această discuție, este una foarte constructivă. Uh, îmi dau seama că există posibilități de a obține uh, o poziție fermă și clară din partea Parlamentului European, însă va fi nevoie de discuții pentru că au fost menționate mai multe argumente valabile. Mă voi referi la câteva dintre ele pentru că nu am făcut o introducere. În primul rând, Um, deducerile pentru cercetare și uh, dezvoltare. Cred că acestea fac parte din o um, economie um, modernă și apoi uh, deducerile pentru pentru capitalul privat și pentru investiții în creștere. În general, dacă vrem ca această propunere Uh, să devină poziția Parlamentului European trebuie să fie realistă. Trebuie să abordăm problema veniturilor fiscale. Experiența mea uh, arată că fiecare țară se teme că va, fi o scă- va avea loc o scădere a veniturilor. Nu pare neapărat probabil, dar trebuie să abordăm această temere. Și, de asemenea, trebuie să ne gândim și la o tranziție. Comisia a venit cu o propunere de tranziție de la 2C la 3C, dar este oare cea mai bună cale de a face această tranziție? Nu sunt sigur. Nu ar trebui să încercăm uh, să testăm uh, um, proiectul și regimul înainte să-l lansăm? Un alt element, uh, fondul de compensație propus de Um, colegul meu, cred că și acesta ar um, ajuta la uh, tranziție și ar uh, elimina consecințe nedorite. De asemenea, în aceeași idee a tranziției, pragul, vrem să extindem sistemul nu numai către marile companii, ci vrem să extindem uh, Um, numărul companiilor care pot beneficia de pe urma acestui sistem simplificat și robust. Însă va dura ceva vreme și de aceea uh, abordarea noastră este să scădem pragul în două etape. Mai sunt puncte pe care am putea să le discutăm. Un argument al lui Matt Carty. Uh, bineînțeles, taxarea la final trebuie să fie uh, globală, Cred că Europa are în momentul de față o oportunitate unică pentru a stabili standardele pentru taxarea întreprinderilor în lume. Nu uitați că America lui Trump merge în direcția, greș- în direcția opusă și avem o oportunitate unică să stabilim noi standardul pentru modernizarea sistemului uh, fiscal. am putea elimina uh, posibilitățile pentru transferul uh, de profituri și în același timp trebuie să ne gândim cum uh, abordăm prețurile de transfer și cu statele terțe. Deci nu e vorba numai de relațiile cu statele terțe, ci și uh, Uh, cu celelalte state membre, pentru că nu ne dorim 27 de interpretări comune, avem nevoie de o interpretare, 27 uh, de interpretări diferite, avem nevoie de o interpretare comună. Aștept uh, cu nerăbdare continuarea dezbaterii. Mulțumesc foarte mult! Programul este termenul pentru amendamente pentru CCTB 25 septembrie la ora 5 pentru 3 CTB 26 septembrie, schimbul, vom avea un schimb de opinii cu parlamentele naționale la finalul lui octombrie, discutarea amendamentelor pe 6 noiembrie, votul la ECON 4 decembrie, plen 18 ianuarie, dacă este posibil. Sperăm. Mulțumesc foarte mult tuturor. A fost uh, o dezbatere importantă asupra unui uh, document fundamental uh, pentru noi. Suspendăm reuniunea pentru 10 minute.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 unul neapărat acum, linia bugetară, apoi al doilea vot, am înțeles că există discuții pe o serie de subiecte, amendamente orale depuse în ultimul moment. Înțeleg că poate or, raportorul ar dori să amâne pentru următoarea luni, pentru lunea următoare acest vot. Um, vom vedea cum vom face în funcție de dorința colegilor. Domnul Ferber, da, uh, mulțumesc. E ciudată această procedură bugetară. Trebuia să vă fac propunerea în iulie. Uh, nu puteam mai devreme pentru că așteptam poziția uh, Consiliului. A fost o reuniune după Strasburg, deci sala mai goală și trebuie să votăm în prima săptămână după vacanță, pentru că la finalul lui septembrie se votează în comisie și termenele sunt foarte stricte. Deci, în această săptămână toate comisiile votează uh, bugetul. Ieri am avut o, am organizat o reuniune a raportorilor din umbră, am lucrat în timpul uh, vacanței de vară la amendamente de compromis pe baza amendamentelor depuse și ieri am avut o atmosferă foarte pozitivă, astfel încât putem uh, credeam eu, să ducem um, votul fără probleme. Am, aștept, am aflat astăzi însă că un grup are totuși probleme și pentru a rezolva problemele uh, propun să votăm numai liniile bugetare, dar nu și rezoluția, pentru că pentru liniile bugetare avem termenele fixe. Și nu am, iar pentru că pentru acestea termenul este mâine, iar rezoluția putem să o votăm și săptămâna viitoare. Deci, propunerea mea este să votăm, votăm liniile bugetare, astfel încât să putem uh, rezolva după aceea problemele care rămân deschise la rezoluție. Mulțumesc! Independently. Mulțumesc! Înțeleg că tehnic raportorul a solicitat o amânare. Dacă nu există obiecții, putem vota numai liniile bugetare. Supun la vot, dar să începem întâi cu un test de vot. Miss, I, did you try with an, in another one? Okay, we open the vote and then we counted those. Deschidem uh, votul și apoi îi numărăm pe cei care nu au cartela de vot. S-a deschis votul. Uh, ok, the vote is closed. S-a închis votul și trebuie să adăugăm un vot de la PP și unul de la SND. Nu, doar unul de la PP, pentru că la SND uh, consola de vot funcționează. În regulă. Începem cu amendamentul Econ 6614. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Econ 6601 și 6625, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 6612, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 6613, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 6627 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 6617 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Econ 6602, 6611 și 6626 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6606 Uh, la acest amendament avem un amendament oral din partea verzilor să se transfere 100.000 de euro în rezervă dacă acest amendament oral este adoptat, ca, uh, devine caduc amendamentul inițial. Există obiecții? Bun, deci votăm cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. În regulă. Acum, 6619 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6615 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6618 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6628 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6605 pentru, împotrivă, verificăm 6605. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul și se adoptă. 6616 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6620 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6608 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6600 6607 și 6623 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6624 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6604 și 6609 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6603 și 6621 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6610 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Votul asupra textului, așa cum a fost el modificat, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 41 plus 1, 42 pentru, 7 împotrivă, 5 abțineri. Se adoptă. Felicitări raportorului. Okay. Now we move to the... În regulă. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Which is uh, Preventive Restructuring Framework și anume cadrele de restructurare preventivă, a doua șansă și măsurile de sporire a eficienței procedurilor de restructurare, de insolvență și de remitere de datorie. Raportor Enrique Calveș. Raportor este Enrique Calveșambon. Vorbim despre proiectul de raport. Îi dau cuvântul raportorului. Este în sală? Nu-l văd. Maybe we have been too short, too quick and he has not come yet. Poate am mers prea repede și încă nu a reușit să ajungă în sală? Okay, a short suspension, rapporteur is coming. Încă o pauză până când ni se alătură domnul raportor. No, he's not there, but... Okay, short suspension. Bun, deci o scurtă pauză. Uh, rapporteur arrived. Uh, it was not his fault because we have been Haideți să începem. Expected in the vote, so now... Votul a mers mult mai repede decât ne așteptam, așa că iată, putem trece la următorul subiect. Uh, am făcut prezentările, puteți trece direct la subiect. Mulțumesc, domnule președinte nu o să masacrez limba lui Dante, ci a lui Cervantes, așa că o să vorbesc în spaniolă. Dragi colegi, dragi prieteni, mă bucur că pot să vă vorbesc despre dorința aceasta de a îmbunătăți un text esențial, spun eu, pentru viitorul economiei, mobilității, a pieței unice europene și, de asemenea, și piața, caracterul unitar al pieței. Această directivă este o etapă suplimentară esențială pentru funcționarea corectă a pieței interne europene, care ajută la eliminarea barierelor în calea liberei circulației a capitalilor și de uh, stabilire și de asemenea și a diferențelor la nivelul procedurilor naționale în ceea ce privește restructurare, insolvență și așa mai departe. Și, mai presus de toate, vorbim despre o, o direcționare către acest mare dușman împotriva prosperității și anume incertitudinea juridică ce se manifestă pe piețele fragmentate. În propunere există obiective comune sub formă de principii care trebuie apoi să fie dezvoltate la nivel național de către pe baza principiului subsidiarității și solidarității. Evident că vorbim despre cadre diferite în care trebuie să se acționeze și cea mai bună implementare a mecanismelor și principiilor care au fost stabiliți ca fiind piloni ai Uniunii Europene. Deci cea mai bună adaptare este cea care este ancorată în realitățile naționale și teritoriale. De aceea am menționat principiul subsidiarității. Vorbim despre o descentralizare inteligentă, operațională. Însă, acestea sunt principii, acestea sunt obligații și Obiectivul nu este să lucrăm la ce funcționează bine, ci să stabilim un cadru comun european pentru a garanta restructurarea efectivă sau o a doua oportunitate, o a doua șansă mult mai importantă în cazul unor proceduri stabilite la nivel național sau chiar transfrontalier. Această inițiativă legislativă are în vedere trei domenii tematice. Cadrul de restructurare preventivă, a doua șansă pentru întreprinzători și, în al treilea rând, măsurile pentru a implementa sau pentru a crește eficiența procedurilor de restructurare, de insolvență și de a doua șansă. Există elemente de noutate, cum ar fi accesul companiilor cu dificultăți financiare, și aici vorbim în special de IMM-uri, pentru că E dificil să te gândești că uh, Airbus are o problemă cu obținerea de credite, dar dacă vorbim de o companie cu 50 de angajați, aceasta se confruntă des cu astfel de probleme. Accesul, deci, acestor companii și în special a IMM-urilor la mecanisme de alertă rapidă și garantarea restructurării într-o etapă cât mai incipientă posibil. Se introduce simplificarea procedurilor judiciare complexe, costuri de tranzacții se numesc acestea în unele țări, cum este cazul țării mele, acestea s-au multiplicat datorită fragmentării pieței unice și acum încercăm să le gestionăm uh, și să le raționalizăm la nivel european suspendarea acțiunilor pentru executarea plății datoriilor care să faciliteze negocierea, inclusiv existența celei de-a doua șanse și poate și scutirea, să spunem, de datorie, eliminarea datoriilor pe perioade de 3 ani pentru a acorda această așa zisă a doua șansă. În avizul pe care îl prezent, prezint, vă spun că practic sunt de acord cu cele făcute de comisie și dacă e să le reproșești ceva, e timiditatea acțiunilor. Eu ce doresc este mai mult, mai mult în ceea ce privește avertizarea timpurie. Statele membre cu autoritățile lor fiscale și organizațiile lor și așa mai departe, trebuie să aibă medii suficiente pentru a lansa aceste avertizări timpurii. Restructurarea preventivă cu respectarea acțiunilor individuale, de asemenea, trebuie să fie avută în vedere pentru că trebuie să stabilim niște condiții speciale în care datornicul să acționeze uh, pentru a justifica suspendarea pe care o cere în vederea implementării unui plan de restructurare. Și cer mai mult decât o a doua șansă. Ideea este să evităm moartea companiilor, care se întâmplă destul de amplu în Europa. E foarte ușor E foarte dificil să-ți faci o companie în Europa, dar e foarte ușor, mai ales dacă ești IMM, să dispari. De aceea aș vrea ca statele membre să ofere întreprinzătorilor o a doua șansă cu acțiuni de sprijin pentru aceste companii, care să le ajute să se regenereze și să-și recapete capacitatea antreprenorială. Și de aceea trebuie să existe niște directive pe baza cărora statele membre să stabilească un set de criterii pentru a uh, stabili ce există, ce înseamnă o acțiune cu rea credință și certitudine juridică și așa mai departe. Măsuri pentru a crește eficiența restructurării sau insolvabilității și a doua șansă. De exemplu, în ceea ce privește administratorii judiciari, aceștia sunt o categorie specială și acționează uh, mai departe, pe, mai degrabă pentru dispariția companiilor decât pentru a ajuta la relansarea acestora, pentru că e mai uh, profitabil. Statele membre trebuie să garanteze existența unei liste publice de administratori și mediatori înregistrați, care vor fi evaluați nu în funcție de lichidarea pe care a obținut-o sau rapiditatea cu care au lichidat o companie, ci mai degrabă cu uh, solvabilitatea companiilor la finele procesului respectiv sau în funcție de măsura în care compania respectivă și-a revenit după acea procedură. Există subiecte pe care eh, pozițiile sunt divergente, ele există, da, e adevărat, dar ce mi-ar plăcea să vă spun și cu asta închei, domnule președinte. Da, există preocupări pentru supraîndatorarea consumatorilor, e adevărat. Consumatorii Avem consumatori de bunuri durabile, electromenajere, uh, Uh, locuințele, mașinile și așa mai departe. Vorbim despre o lume juridică și economică total diferită de lumea în care acționează companiile. Atâtea, uh, mm, atâtea divergențe există încât îndrăznesc să cer comisiei să facă studiile de impact necesare uh, pentru a lansa o directivă specifică și pentru genul acesta de supraîndatorare. Un alt aspect pe care vreau să vi-l uh, menționez ține de creditele publice. Statele membre ar trebui să stabilească un echilibru între obiectivul principal de continuare a activității antreprenoriale și uh, interesul public general. Uh, trebuie să fie respectate creditele publice. Trebuie să vedem, poate că există și alte interese sau poate compania respective poate să uh, re, să-și relanseze activitatea. Putem să găsim compensații pentru creditorii aflați în poziții mai slabe. Și, în cazul creditelor neperformante, Trebuie ați depășit timpul, spune domnul uh, președinte. Da, uh, trebuie să vorbim și despre creditele neproductive și îmi cer scuze că m-am întins prea mult, domnule președinte, intervenția mea. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum, din partea grupului PP, are cuvântul. Voor de voorstelling van, het, uh, van de opinie. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului raportor pentru că ne-a prezentat acest raport de aviz, destul de clar. Evident că există o imagine negativă asupra celor la care eșuează, mai mult aici în Europa decât în Statele Unite și, fără îndoială, relansarea după faliment este un proces dificil. Trebuie să creăm un sistem în care aceste persoane să fie ajutate să creeze un nou proiect și proiectul care a fost prezentat trebuie să permite un, uh, o relansare pe baza bunei credințe. Trebuie să se evolueze această cultură generală care vizează salvarea urgentă Eh, care se vizeze salvarea de urgență mai degrabă decât falimentul companiilor. Și acest lucru poate ajuta companiile care sunt într-o situație dificilă, adică să intervenim, să îi ajutăm să se restructureze, să supravegheze. Certitudinea juridică, mm, vizată ca fiind importantă de domnul raportor, este exact asta, importantă. Și Raportul prezentat astăzi merge în direcția propunerii comisiei și suntem de acord cu el. Vrem un sprijin mai rapid și urgent din partea specialiștilor pentru aceste companii, astfel încât antreprenorii să aibă o a doua șansă. În ceea ce privește textul și negocierile pe texte, există câteva aspecte importante care vor trebui să fie discutate ulterior. Dar eu aș vrea să mă concentrez pe partea care ține de întreprinderi mici și mijlocii, mici întreprinzători și chiar societățile cu asociat unic și angajat unic, pentru a găsi un echilibru uh, corect între IMM-ul ca debitor și creditori. Fără îndoială este nevoie să se limiteze autoritățile administrative în domeniul juridic. Acest lucru trebuie să fie introdus pentru a funcționa în avantajul companiilor și trebuie să dăm o, un rol mai important specialiștilor în domeniul insolvabilității care trebuie să intervină fără să existe o obligație juridică imediată de a declara insolvabilitatea și de a iniția procedura de lichidare. Trebuie să existe posibilitatea unei restructurări și trebuie să dăm statelor membre instrumentele necesare pentru a face asta. Și aici mă leg de cele spuse de domnul raportor, care a vorbit despre importanța avertizărilor timpurii. Comisia câteodată acționează cu ezitări, Parlamentul invită Comisia să acționeze mai rapid. Mecanismele actuale nu sunt adaptate pentru a rezolva aceste probleme. Este esențial ca atât creditorii cât și aceste companii să fie protejate. Și până la urmă despre asta se vorbește în raport. Mulțumesc, Andreea Coțolinu, grup, Coțolinu grupul SND. Da, în primul rând vreau să-i mulțumesc colegului nostru pentru ce a făcut până acum. Am apreciat în special ambiția anumitor amendamente care vizează o mai bună armonizare a regulilor la nivel european și în special în ceea ce privește o structură, niște reguli comune pentru companii. Sunt semnificative uh, dispozițiile de la capitolul 4 și amendamentele care vizează o mai mare specializare și formare a profesioniștilor în domeniul restructurării și insolvabilității se atrage atenția asupra modalităților și criteriilor existente pentru fiecare stat membru, a structurilor de reglementare cu posibilitatea restructurării activității acestor specialiști. Un alt element important ține de activitatea de creditare. Trebuie să se promoveze măsuri importante, cum sunt cele care se regăsesc în acest text, restructurarea preventivă, de exemplu, și a doua șansă pentru întreprinzători care să recunoască, să, aibă, să reușească să aibă mai bună gestionarea creditelor sau o strategie europeană în ceea ce privește dezvoltarea de piețe secundare de credite pentru a putea aborda atât asimetriile cât și falimentele de pe piață. Accentul se pune pe două aspecte. În primul rând, necesitatea de a adopta aceste măsuri la caracteristicile IMM-urilor europene. Aici trebuie să ne axăm pe reducerea costurilor și poverilor administrative pe aceste companii, în special pentru IMM-uri. Trebuie să fie promovate toate acele proceduri pentru a garanta o continuitate directă și indirectă, din momentul în care sunt de acord să-și păstreze activitatea antreprenorială cu consecințe, pentru că se păstrează valoarea în avantajul creditorilor, sunt protejați și lucrătorii și veniturile acestora. Apoi, rapoartele de forță pe durata proceselor de insolvabilitate. În contextul crizei, adesea există categorii care reușesc să exploateze uh, puterile pe care le au într-un mod nerezonabil pentru a împiedica desfășurarea procedurilor. În propunere deja se găsesc aspecte consistente pentru împiedicarea acestor abuzuri, dar cred că este important să aducem modificări textului în această parte pentru a reechilibra unele dintre aceste rapoarte de forțe și pentru a permite uh, restructurarea transversală, restructurarea capitalurilor și planurile de restructurare, astfel încât să nu există abuzarea pozițiilor de forță și, și cred că pe ansamblu putem spune că am făcut o treabă foarte bună. Mulțumim! Sander Luntz mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și domnului raportor. Au fost puse multe lucruri, așa că nu o să intru eu în detalii. În general pot să spun că suntem de acord cu multe dintre aspectele menționate de raportor și raportorii din umbră. Intervenția mea va fi scurtă, vreau să vorbesc doar despre trei aspecte specifice. În primul rând, e adevărat că există multe regimuri de insolvabilitate și restructurare în UE care au impact asupra companiilor și investitorilor care operează mai ales la nivel transfrontalier. Deci este un lucru de care ne ocupăm și vrem să îl studiem mai în detaliu. Însă, Credem că este important de asemenea să ne asigurăm că nu îi sancționăm pe aceia, nu sancționăm acele țări care deja și-au făcut treaba și au introdus niște regimuri care funcționează foarte bine. Trebuie să nu fie sancționați doar pentru că nu au regimuri de restructurare, nu există regimuri de restructurare suficiente în alte țări. Dar am apreciat textul, cred că și Comisia a înțeles acest lucru foarte bine și de aceea se propun sisteme de flexibilitate acolo unde acest lucru este necesar și se justifică. Asta este un aspect important. În al doilea rând, în încheiere, domnul raportor s-a referit la un lucru pe care vreau să-l uh, repet pentru a-l aprecia. Apreciem uh, hotărârea raportorului de a nu extinde domeniul de aplicare pentru a include și uh, supraîndatorarea consumatorilor și creditele neperformante. Sunt subiecte foarte importante, da, dar trebuie să fie abordate în altă parte. Nu trebuie să ne ocupăm de ele în acest aviz. Asta este părerea noastră. Și, în încheiere, sugestii referitoare la articolul 29, referitor la datele care trebuie să fie colectate de statele membre cu privire la procedurile de insolvabilitate, cred că ar fi bine să avem o analiză cu privire la datele care sunt necesare, care sunt ușor de găsit sau poate mai dificil de găsit, astfel încât să ne asigurăm că nu creștem birocrația pentru administrațiile statelor membre. Astea sunt sugestii deocamdată din partea noastră și mă opresc aici și vreau să urez mult succes raportorului și raportorilor din umbră. Mulțumesc! Paloma Lopez del Mehogue acum. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim domnului Enrique Calvechambon pentru prezentare și pentru ce face. Toate grupurile sunt de acord că este nevoie să fie restructurate pro, procedurile de insolvență, astfel încât, în cazul unei crize de lichidități sau unor probleme punctuale, să nu dispară neapărat o companie în totalitate. În acest sens, propunerea Comisiei este un cadru bun, am spune, pentru îmbunătățirea și simplificarea funcționării procedurilor de restructurare financiare cu accentul pus pe continuitatea producției și păstrarea locurilor de muncă. Există și alte comisii care ocupă de acest text, ceea ce ne arată că e foarte important și propunerea trebuie să fie sigur îmbunătățită. În primul rând să se garanteze că nu vor fi manipulate statele eh, care au filiale și subsidiare pentru a eh, le determina să treacă la o insolvabilitate tactică, astfel încât să nu se plătească datorii sau să reducă salarii când compania respectivă este perfect funcțională și rentabilă. Apoi, lucrătorii sunt rar consultați și informați în procesul de insolvabilitate și salariile trebuie să fie plătite primele sau în orice caz cu prioritate. Și trebuie ca accentul să se pună tocmai pe continuarea activității de producție. Mulțumesc, Van Giegeld. În primul rând, Vreau să vă spun că în grupul nostru încă n-am mai discutat, în grupul nostru de lucru, încă n-am mai discutat, n-am discutat în detaliu această propunere, deci sunt remarci preliminare. Apreciem propunerea Comisiei Europene privind insolvabilitatea ca parte a proiectului privind Uniunea Pieței de Cap- piețelor de capital. Suntem de acord că există cazuri în care ineficiența și divergența cadrelor de insolvabilitate îngreunează evaluarea riscului de credit, mai ales în investițiile transfrontaliere și asta împiedică integrarea piețelor de capital europene. Un cadru de insolvabilitate mai puternic ar facilita restructurarea și continuarea autorității datornicilor și ar împiedica acumularea de credite neperformante, foarte importante pentru sectorul bancar. Salutăm și poziția raportorului care vizează concretizarea unor aspecte importante din propunerea Comisiei Europene, cerând niște criterii clare și armonizare care să fie orientări europene cu privire la acțiuni dizoneste și rea credință, care să poată descalifica un datornic de la accesul la mecanismul a doua șansă. Apoi se consolidează mecanismul avertizărilor timpurii, cerând Comisiei Europene să centralizeze informațiile relevante pe pagina lor de internet și statele membre la monitorizarea restructurării insolvabilității și procedurilor de descărcare sunt uh, invitate să colecteze date cu un impact social important. Numărul de locuri de muncă pierdute, transferul activității respective în parte sau în totalitate, uh, concediere sau intrare în șomaj în parte și impactul asupra finanțelor publice. Însă, în propunerea raportorului se regăsesc niște elemente foarte importante, dar cred că mai trebuie să fie analizate anumite părți. În special mă refer la anumite incertitudini. Datornicii au acces la instrumente de avertizare timpurie, ceea ce ar semnala uh, o evoluție negativă, dar nu e foarte clar în text care sunt aceste instrumente și cum ar funcționa ele în practică. În plus, este important să, să avem discuții pe chestiuni care țin de drepturile lucrătorilor, analizând îndeaproape o gamă de aspecte, inclusiv modul în care angajatorii trebuie să fie tratați uh, la vot în planul de restructurare și mai ales dacă au dreptul să voteze ca o categorie separată. Prin urmare, salutăm discuția cu toți raportorii din umbră și, umbră și așteptăm o colaborare fructuoasă. Mai ales în domeniul insolvabilității e nevoie de mai multe reguli comune pe piața europeană. Este una dintre principalele probleme cu care ne confruntăm pe piețele noastre de capital cu un impact semnificativ asupra companiilor, consumatorilor și, prin urmare, trebuie să încercăm să ne ocupăm de asta și să Uh, ne asigurăm că și Uniunea Bancară funcționează mai bine. Mulțumesc. Raportorul are din nou cuvântul. Dacă nu mai vrea altcineva să intervină, în intervenții spontane, domnule Șambon, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să vă redau timpul pe care vi l-am furat cu intervenția mea inițială mai lungă, pentru că, da, sunt de acord practic cu tot ce am auzit din partea colegilor mei care au avut abordări constructive, nu văd să existe nici vreo, nici vreo controversă și, într-adevăr, sunt subiecte care trebuie să fie aprofundate. În mare sunt de acord cu cele menționate. Se menționează interesul pentru IMM-uri, am spus asta, autonomie, sigur, pentru că ele sunt mult mai relevante pentru economie decât marile companii. Uh, Apoi a spus implicarea experților și autorităților, sigur că da, rolul de lucrător și angajat și acesta trebuie avut în vedere. Deci sunt, vreau să le mulțumesc uh, colegilor care au intervenit din partea grupurilor. Sunt membru al grupului Employment și și acolo ne ocupăm de acest text și evident că uh, e locul bun pentru a ne asigura că există o coerență între cele două texte. Colegul italian de la SND a vorbit despre o strategie europeană pentru piața secundară, un subiect foarte important pe care putem introduce, reducerea costurilor pentru IMM-uri și foarte importantă și raportul de forțe pe care l-ați menționat. E foarte important acest lucru. Știm cu toții că băncile sunt până la urmă cele care au cea mai mare forță în toate țările. Da, de fapt, e posibil ca o mai bună consolidare a sectorului public sau a raportului de forțe să ajute la o optimizare, să spunem, a posibilității de a avea acces la o a doua șansă. Colegul ECR a vorbit despre solvabilitatea transfrontalieră, care, într-un fel, include cele spuse de doamna Lopez Bermejo. Și cred că trebuie să ne ocupăm despre problemele transfrontaliere, inclusiv contabilitatea inteligentă. Sigur că nu o să ne legăm de cei care funcționează bine, din potrivă o să-i folosim ca exemple. Da, adevărul este că în multe locuri uh, nu funcționează lucrurile cum trebuie și de aceea vrem un cadru european. Și articolul 29 nu cred că să reprezintă o problemă. Și apoi, colegul de la Verzi e de acord cu mine. Trebuie să clarificăm, ba chiar să consolidăm un pic propunerea, trebuie să evaluăm lucrurile, trebuie să specificăm un pic aceste măsuri. Sigur că voi vorbi despre lucru, drepturile lucrătorilor, de asta mă ocup în celălalt grup, cum am spus. Deci nu sunt conflicte, eu văd doar părți pe care trebuie să mai lucrăm. Și aș vrea să vă rog să veniți cu toate aceste lucruri pe care le-ați spus, pentru că nu mă opun, prin amendamente. Și eu cred că trebuie să ne însuflăcăm mânecile și să ne punem din nou la treabă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult. calendarul pentru acest aviz. Avem termenul limită pentru amendamente 14 septembrie, examinarea amendamentelor 6 octombrie, vot în comisie 6 noiembrie, calendarul jurii prevede votul în comisie în ianuarie 2018. Respons, comisia responsabilă pe fond e jurii. Mulțumim. Încheiem acest punct și trecem la următorul, ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, planul de acțiune privind serviciile financiare cu amănântul, examinarea amendamentelor, raportul domnul Ludvigson. Ole, hai cuvântul. Tack så mycket för ordet, herr ordförande. Jag vill börja med att tacka för din... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru amendamente. Propunerile sunt în mare parte foarte bune și își va aduce o contribuție pozitivă textului final. Încerc să se fac tot posibil pentru ca aceste propuneri să se reflecte în compromis. Dar acum uh, Comisia trebuie să facă tot ce este în putință pentru a definitiva uh, piața serviciilor financiare cu amănuntul și uh, pentru a aprofunda piața serviciilor financiare. Punerea în aplicare, deci, este un pas foarte important și trebuie să permită mai multă concurență și inovare. Mai multe produse o gamă mai mare de produse pe piața unică va duce la crearea de produse de calitate la prețuri mai mici pentru consumatori. Sunt convins că e nevoie de mai multe locuri de muncă, mai multă creștere, dacă vrem să contracarăm populismul uh, în creștere și să dăm încredere în viitor tinerilor. Odată ce oamenilor uh, li se răspunde la nivelul nevoilor de bază, atunci încrederea în serviciile financiare va crește. Planul Comisiei ține cont de unele propuneri pe care le-a inclus Parlamentul în raportul său privind Cartea Verde a Serviciilor Financiare. Dar uh, lipsește o abordare juridică transversală pentru sporirea transparenței, creșterii și inovării și reducerea comisioanelor ridicate, de pildă pentru planul pentru schemele de pensie private și nu numai. Trebuie să eliminate și abuzurile de pe piața internă. Băncile, de pildă, pot anula cărțile de credit sau de debit ale cetățenilor europeni dacă se mută într-o altă țară. Avem nevoie de reguli europene clare care să dea posibilitatea autorităților naționale să ia măsuri împotriva băncilor. Și dacă vrem într-adevăr să insuflăm uh, elan cooperării europene, trebuie ca cetățenii europeni să vadă că Uniunea Europeană înlătură piedici din calea liberei circulației. Deci trebuie să facem ca până acum, tot ce am făcut până acum și în ceea ce privește roamingul. Vreau să cer comisiei de a se gândi uh, și la posibilitatea unui al 29-lea regim pentru serviciile financiare. Trebuie să putem avea un cadru juridic uh, pentru clienții privați care folosesc servicii financiare și să folosim structura din directiva privind accesul la cont pentru toată lumea și directiva privind produsele de pensie private în Europa. În raport am pus accent pe importanța consolidării transparenței pentru clienți în momentul în care este vorba despre conversie uh, dinamică fiindcă uneori, uneori clienții au nevoie de informații prin rata de schimb pentru a vedea ce valută este cea mai avantajoasă în momentul în care fac achiziționarea. Acest lucru să fie valabil și pentru retragerea de numerar internaționale. Geoblocarea serviciilor financiare ale consumatorilor reprezintă o altă mare piedică în ceea ce privește integrarea sporită a serviciilor financiare. Cer Comisiei să revizuiască legislația care uh, țintește sectorul financiar pentru ca uh, pentru a se pune capăt uh, geoblocajului inutil. Prea adesea se folosește geoblocajul ca o modalitate de a evita concurența internațională și pentru a-și păstra poziția dominantă pe piețele, pe piețele naționale. Comisia propune Uh, înlesnirea regulilor pentru obținerea unui credit transfrontalier. Da, concurența ar crește, dar dacă vrem să evităm supradatorarea cetățenilor, trebuie să, să se promoveze de către comisie și, acest, și o educație financiară. Fiindcă degeaba avem gospodării îndatorate. Comisia ar trebui să evalueze și modul în care uh, în care cetățenii pot economisi mai mult dacă vrem să avem uh, credite internaționale, trebuie să existe și un sistem uh, transfrontalier privind uh, solvabilitatea. Iar directiva privind creditele va trebui să fie și ea schimbată. Aș putea să mai spun și alte lucruri pe marginea acestui subiect și voi înainta amendamente, dar deocamdată o să mă opresc aici și vreau să vă spun că aștept cu nerăbdare colaborarea cu raportorii din și politice pentru a avea un raport bun până la urmă. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Domnul Cadec, raportul din de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, să vă, vreau să reamintesc trei lucruri importante pentru noi. Salutăm abordarea pragmatică a Comisiei în planul de acțiune – Așa cum s-a spus înainte, avem consultarea publică pe de o parte și Cartea Verde pe de altă parte. În al doilea rând, noi nu dorim să modificăm legi care uh, sunt în curs de a fi transpuse în statele membre sau care tocmai au fost uh, transpuse. E vorba despre distribuirea asigurărilor și creditele ipotecare. Trebuie să existe o concurență loială între actorii noi și cei mai vechi. În ceea ce și amendamentele, noi suntem pentru amendamentele care doresc adaptarea sectorului la realitatea digitală uh, și uh, inovare. Fintech a bulversat uh, aceste, această piață, trebuie deci să se garanteze protecția consumatorilor, dar și să se liberalizeze uh, folosirea acestor uh, instrumente. Se vorbește despre consolidarea educației financiare a cetățenilor. Da, foarte bine. Poate așa rezolvăm uh, problema supraîndatorării, dar e calea lungă de bătut. În ceea ce privește standardizarea produselor financiare cu amănuntul. Am mai spus deja în raportul anterior, trebuie să fim foarte atenți când vorbim despre standardizare produsele sunt adaptate specificității, spe, caracterului specific al piețelor din fiecare stat membru și trebuie să stabilim foarte clar în prealabil dacă merită pentru anumite pro, produse să existe această standardizare. Oricum, standardizarea doar de dragul standardizării nu este o idee bună. Colegii de la ALDE propun uh, și trecerea în revistă a obstacolelor în calea acestei piețe a serviciilor financiare cu amănuntul și să se facă propuneri concrete până în ianuarie 2018. Dar asta a făcut și Comisia Europeană cu Cartea Verde, nu-i așa? Iar consultarea publică este rezultatul acestui plan de acțiune. Deci vă reamintesc că, uh, că vorbim despre piedici, când vorbim despre piedici, vorba despre piedici, vorba despre diferențele între regimurile fiscale. Iar din câte știu eu, deocamdată Comisia nu are instrumente care să intervină uh, pentru a elimina aceste piedici. Iată, deci, uh, observațiile pe care doream să le fac și, bineînțeles, uh, și eu aștept cu mare interes uh, începerea negocierilor cu raportorii din umbră și avem aproape aceeași echipă ca um, cea care se ocupă de raportul nostru privind acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc. Ashley Fox. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și raportorului și colegului Alan Cadec. Grupul meu a înaintat mai multe amendamente în ceea ce privește nevoia de a crea un mediu care să ducă la soluții inovatoare, îmbunătățirea uh, educației financiare și uh, informații transparente și uh, un portal de comparații la nivel european nu ar fi o idee bună pentru că ar induce în eroare. Noi vrem să folosească instrumentele existente, cum ar fi ghișeul unic, care ar consolida concurența și uh, uh evaluarea acestor servicii cu amănuntul. Dat fiind hotărârile recente ale CEJ, am înaintat amendamente pentru a extinde, extinde sfera de aplicare privind uh, directiva de resort și uh, pentru a extinde uh, creanțele la nivel european. Nu vrem o revizuire a directivei ipotecilor sau creditului pentru consum. Dacă se face o astfel de revizuire, trebuie să se evalueze din partea Comisiei uh, situația pentru a vedea dacă aceste reforme sunt uh, benefice. Vom evalua propunerile colegilor din uh, alte grupuri pentru uh, Fondul de Economie European. Mm, suntem reticenți în ceea ce privește beneficiile unui regim european pentru produsele financiare. Salutăm acest raport și încă o dată mulțumim domnului raportor pentru activitatea sa și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu domnia sa și cu ceilalți raportori din lume pentru a ajunge la uh, un compromis. Mulțumesc, Sophie Indveld, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului și colegilor care au înaintat uh, amendamente interesante. Eu sunt cam îngrijorată, fiindcă în ciuda propunerilor bune care s-au făcut, așa cum a spus și domnul Cadec, echipa, dacă putem spune așa, noastră s-a ocupat de ceva timp de acest subiect, poate 2 ani, dacă nu mă înșel. Și între timp, tehnologia și piețele evoluează foarte rapid, iar noi suntem, ne mișcăm prea încet. Și pentru a răspunde domnului Cadec, cu toate că o să revin la asta în scurt timp, cu mai multe detalii, cred că Comisia a făcut propuneri interesante, utile, dar nu se referă la miezul problemei. Și mi se pare frustrant faptul că această dezbatere se învârtește întotdeauna în jurul ideii de subsidiaritate, competențe europene ale statelor membre. Și nu vorbim despre ce vrem să obținem. Și pe mine mă îngrijorează când văd unde se duc investițiile către China, către SUA. Da, se investește și în Uniunea Europeană și este în creștere, dar, dar suntem codași față de China și SUA și noi ar trebui să fim una dintre pietrele cele mai interesante din lume. Există un motiv pentru care investitorii se duc în altă parte. Deci dacă mergem mai departe cu dezbaterea asta ca și cum uh, am fi la începutul, abia am fi intrat în secolul 20, facem un, uh, o defavoare cetățenilor noștri. Trebuie deci să depășim această, aceste probleme de subsidiaritate, competențe, competențe europene sau naționale, să depășim aceste lucruri și să vedem cum putem deveni noi un uh, nucleu pentru fintech și cum putem să fim un actor principal pe piața mondială, cum putem să concurăm într-adevăr? Oare vrem uh, să spunem, nu, nu, nu, noi uh, ne păstrăm virginitatea și apoi câștigă uh, chinezii, care vor fi cei care vor livra primii servicii financiare cetățenilor europeni. Și cum le mai protejăm noi atunci interesele? Trebuie să fim mai puternici și să răspundem lui Cadec, da, e adevărat că Comisia propune Um, lucruri pentru a depăși obstacolele, dar nu în uh, ceea ce privește subiectele cheie, cum ar fi componenta fiscală, securitatea socială și um, barierele reglementative. Acestea sunt, uh, acestea sunt elementele cele mai importante și dacă statele membre nu vor să pună punctul pe ei, atunci degeaba, hai să nu mai facem nimic, fiindcă nu, uh, nu ne ocupăm decât de lucruri marginale, transparență și mai departe, standarde tehnice, bla bla. Sunt importante, da, dar uh, nu acesta este miezul problemei. Deci, întrebarea care se pune este, avem oare curajul și ambiția necesară pentru a ajunge la o piață unică adevărată, fiindcă nu e vorba de o chestie de tehnologie, și problema este piața unică, piața europeană uh, versus uh, alte piețe. Avem curajul și ambiția de a face asta? Da sau nu? Eu sper că răspunsul va fi da. Mulțumesc. Doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. S-a spus pe bună dreptate că unii dintre noi ne ocupăm de acest dosar de ceva timp și ne tot întâlnim. Mulțumesc raportorului pentru activitatea sa, dar uh, poziția mea nu s-a schimbat uh, și uh, aceasta este critică, fiindcă, după părerea mea, dezbaterea privind serviciile financiare cu amănântul, această dezbatere pe care am avut-o de mai multe ori, a fost o dezbatere marcată de opoziția instituțiilor europene care se bazează pe presupunerea că inovațiile din sectorul financiar sunt făcute nu pentru profit, eh, ci pentru bunăstarea clienților. Eh, după mine, această idee este greșită din punctul meu de vedere. Iată de ce Comisia și Parlamentul au, eh, de fiecare dată, au uitat consecințele consecințele economice și sociale ale eh, crizei, care nici nu s-a terminat încă. Și de fiecare dată, cu la fiecare val de inovare, reacționează atât de entuziasmat, eh, ceea ce este dovadă de, de lipsă de responsabilitate, după părerea mea. Deci planul de acțiune prezentat reface protecția consumatorilor, spunând că instituțiile europene trebuie să se evalueze și să controleze dispozițiile statelor membre pentru a-și proteja cetățenii. Dar, dar gata, atât. Oprește aici, nu merge mai departe, fiindcă dacă ne gândim la răspunderea instituțiilor financiare, de pildă, în acest plan de acțiune, ele sunt lăsate deoparte, sunt, lăsați, sunt lăsate deoparte și apoi cetățenii sunt cei care trebuie să devină experți pe piețele financiare și pe piețele financiare. Și dacă cineva vrea să îi înșele, ce fac instituțiile europene? E, avem un, un uh, portal uh, pe internet, uh, o pagină pe internet. Asta este o, o lipsă de răspundere și în următorii, în ultimii uh, zeci de ani sau au existat foarte multe inovații financiare care au avut impact, un impact dezastruos asupra economiei europene și în ceea ce privește economiile, de pildă, pentru milioane de cetățeni europeni, în ceea ce privește economiile lor. Dar dezbaterea recentă în ceea ce privește sistemul financiar arată foarte clar că nu am tras deloc învățăminte din tot ce s-a întâmplat. Și uh, am, s-a întâmplat asta și în ceea ce privește uh, cu, cu subprime uh, și acum uh, se face acest lucru și în ceea ce privește serviciile financiare pe, pe mobil. Și vreau să vă spun că sunt foarte critică în ceea ce privește toate aceste dosare și voi înainta, bineînțeles, amendamente pentru a consolida elementul de protecție a consumatorilor și, bineînțeles, voi merge mai departe în această dezbatere ridicând aceleași îngrijorări și vreau să vă spun că eu vreau să există mai multe răspundere din partea, răspund, din partea instituțiilor europene Uh, în ceea ce privește dereglementarea financiară și, încă o dată, vă spun că avem nevoie de un sistem financiar uh, conservator și responsabil și de fiecare dată când uh, facem pași înainte, pierdem lucruri și nu avem foarte mult timp pentru a recupera lucrurile. Sperăm să nu fie prea târziu. Mulțumesc foarte mult. Din partea verzilor, domnul Tason. Mulțumesc. în partea colegului meu care nu poate fi aici. Acest plan de acțiune este un pas înainte către îmbunătățirea serviciilor financiare, eliminarea costurilor, reducerea costurilor și eliminarea barierelor și um, potențialul său este uh, foarte bun. Subliniem și noi faptul că trebuie să există o atenție asupra protecției consumatorilor și a protecției datelor. Uh, iar uh, comisie trebuie să, se, să, să îi se ceară acțiuni mai ambițioase, unde consumatorii să aibă um, o protecție mai sporită și informații de calitate, precum pentru alegerile pe care le fac și produse de calitate mai ieftine. Avem un raport din partea UK Financial Conduct Authority, um, la care facem referire în amendamentele noastre, unde se face referire la probleme legate de comisioane și tarife care uh, iau din banii cetățenilor. Nu există concurență aici din cauza barierilor și la nivelul barierelor naționale, la nivelul uh, inovației. Unele dintre amendamentele noastre ale verzilor, uh, amendamentul 22, este foarte important. Uh, se cere comisiei să uh, să nu se lase păcălită de planul de acțiune și să elimine și celelalte bariere în calea funcționării pieței unice. Amendamentul 51 cere investiții de durabile și răspunzătoare, apoi o raportare generală și standarde generale care să permită să se ia alegerea corectă pe baza informațiilor necesare în ceea ce privește buna guvernanță și obiective de mediu înconjurător. Investițiile sunt iară foarte, foarte importante, dar uh, și în ceea ce privește informațiile pentru consumatori avem mai multe de făcut. făcut. Mai avem uh, și alte amendamente mm, pe care, despre care am vrea să se țină, de care am vrea să se ține cont și uh, vreau să vorbesc despre amendamentele pe care le sprijinim. Ne bucurăm că Există consens în ceea ce privește mm, serviciile care trebuie să fie subordonate protecției consumatorilor, apoi ne bucură și faptul că există un teren echitabil între actorii noi și vechi. Acest lucru trebuie să nu ducă la distorsiuni, iar actorii noi trebuie să fie tratați în mod neutru tehnologic pe baza unor principii clare. Ne-am bucurat foarte mult dacă textul final ar include și acordul 157 um, privind uh, servicii de jocuri de noroc deghizate ca servicii financiare și apoi amendamentele cu privire la um, Fondul de Economie European. Sper să colaborăm strâns și să transmitem un mesaj uh, de mult mai ambițios comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Barbara Capel este în sală? Ok. Nu o văd. Bun, nu mai văd pe nimeni care dorește să intervine. Domnule Ludvigson, vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc. Cred că vom reuși să facem o treabă bună. Eu voi face toate eforturile necesare pentru a obține, uh, pentru a vă propune amendamente de compromis bune. Însă, Trebuie să ne ridicăm la înălțimea provocării. Ce avem acum în acest domeniu, ce facem acum în domeniul um, acesta trebuie să um, să clădească drumul pentru viitor. Evoluțiile tehnologice sunt foarte rapide și noi trebuie să ținem um, pasul. Nimic, nu e nimic rău într-o creștere a concurenței. Duce la mai multe produse și la uh, ieftinirea lor și asta este în beneficiul cetățenilor. Însă trebuie să fim ambițioși în ceea ce ne propunem. Trebuie să analizăm uh, și să luăm în considerare interesele cetățenilor europeni, astfel încât să avem produse mai multe, mai bune, care ajută oamenii într-adevăr. trebuie să folosim oportunitățile aduse de frontierele deschise ale Uniunii Europene și trebuie să creștem concurența pentru asta. Eu voi face tot ce voi putea pentru a găsi amendamente de compromis bune. Bineînțeles, nu voi sprijini um, orice uh, idee, dar voi face tot ce voi putea pentru a avea un compromis bun la final. La final, cred că îi vom putea ajuta pe cetățeni. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Votul la Econ va avea loc pe 9 octombrie. Votul în plen în prima sesiune din noiembrie. Mulțumesc tuturor! Putem să încheiem reuniunea noastră de azi. Acum, următoarea reuniune va avea loc lunea viitoare, 4 septembrie, de la 3 la 6 jumate. Reuniunea se încheie aici.